Doamnelor și domnilor, cred că putem începe. Așteptăm doar să se reunească și vorbitorii. În primul rând, vreau să vă urez bun venit în numele Comisiei IMCO pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor. Sunt președintele acestei comisii și sunt mândru de acest lucru. Astăzi avem un forum pentru piața unică, ceea ce reprezintă un eveniment foarte interesant și foarte nou pentru noi. Este vorba despre o idee inclusă și în Single Market Act, despre care veți auzi mai târziu din partea comisarului Barnier, care este în drum spre noi, sperăm să ni se alăture mai târziu. Suntem încântați de faptul că astăzi printre noi se află domnul Vincent van Quickenborn, care este ministrul belgian uh, care are portofoliul pentru piața internă și care a participat activ la multe dintre reuniunile noastre. Așadar, Vincent, ne bucurăm că astăzi ești alături de noi la acest eveniment special. În al doilea rând, uh, îl avem și pe domnul Malcolm Kroelitz, care este uh, deputat în Polonia Aș dori ca la final să intervină și domnia sa. Vă spun din capul locului că astăzi avem un proiect pilot pentru un forum privind piața unică mult mai uh, ambițios, ce va avea loc în octombrie 2011 pe timpul președinției poloneze și care va dura ceva mai mult, având drept scop implicarea unui număr larg de participanți din toate păturile societății civile și uh, mediului economic și antreprenorial. Iată așadar că discutăm aici despre punerea în aplicare a uneia dintre recomandările cruciale din uh, raportul uh, lui lui Grec, vicepreședintele comisiei noastre. În raportul său privind uh, piața unică pentru uh, cetățeni se discută despre acest aspect. De, de asemenea, menționăm și raportul profesorului Monti, căruia îi urez bun venit. Veți avea așadar documente interesante de lectura după această reuniune. Și sigur, discutăm și despre implicarea în uh, realizarea pieței unice, pe care o poate face fiecare dintre noi. Alți doi membri importanți ai comisiei care au lucrat pe acest dosar la rapoarte și documente privind piața unică sunt Roza Thun din Polonia și Cristian Bușoi din România veți vedea că socialiștii, liberalii și uh, pp ul sunt reprezentanți aici. Eu sunt reprezentantul conservatorilor și reformiștilor. Prin urmare, aveți în fața noastră un panel variat uh, din uh, sfera politică. Am fost cu toții foarte activi și iată, într-adevăr, efortul întreprins pentru a organiza acest forum a fost unul organizat de toate părțile politice. Am avut și o rezoluție privind uh, tabelul de bord al pieței unice și, de asemenea, s-a manifestat interesul pentru tratarea problemelor cetățenilor în ceea ce privește piața unică. Discutăm aici în special despre mecanismele propuse de Solvit, mecanisme implementate în statele membre și veți vedea o expoziție în acest sens uh, în afara sălii. Cristian Bușoi a fost responsabil de acest dosar. Ca să dăm dovadă de spirit de echipă, veți vedea că fiecare dintre um, subpărțile reuniunii noastre va fi moderată de colegii mei. Încă câteva aspecte înainte de a trece mai departe. Nu vom avea timp de foarte multe întrebări astăzi la acest forum. Membrii de față vor fi rugați să adreseze întrebări scurte vorbitorilor noștri, dar și dumneavoastră, stimați invitați, veți avea posibilitatea de a ne transmite întrebări în scris veți primi un formular care arată precum acesta pe care îl țin în mână și pe care îl veți putea preda conținând una, două întrebări către invitații noștri. vom face tot posibilul pentru a transmite mai departe aceste formulare, astfel încât acestea să primească răspuns. Oricum, sperăm să păstrați legătura cu comisia noastră. Dacă intrați pe pagina noastră de internet, veți vedea că puteți să deveniți prieten al comisiei IMCO. De asemenea, puteți să vă abonați la newsletterul nostru și cu siguranță domnul ministru este unul din prietenul nostru pentru că acesta a participat la multe reuniuni, după cum am spus deja. În concluzie, Cred că cu toții sunteți acum conștienți de faptul că Comisia Europeană a depus o propunere pentru Single Market Act, actul pieței unice. Domnul comisar Barnier se va referi la aceste aspecte în momentul în care va sosi. Este vorba despre o propunere care este supusă dezbaterii în următoarele luni. Prin urmare, iată avem acum o reuniune care inițiază acest proces de dezbatere. Uh, Vom analiza mai multe fațete ale acestui dosar uh, pe ordinea noastră de zi astăzi. În dosarele primite uh, aveți programul cu toți vorbitorii, nu o să îi parcurg acum pe toți, dar vedeți că sunt persoane distinse care sunt implicate uh, în, acest dosar, îl menționez pe Mario Monti, Uh, de asemenea pe domnul Olivier Chastel, care este secretar de stat uh, în Belgia pentru afaceri europene. Fabian Zuleg este de asemenea prezent și este șeful Centrului de Politici Europene și acesta s-a implicat în special uh, în, ceea ce în dosarul piața digitală europeană. De asemenea, îi urez bun venit doamnei Monique Coyens, care participă la reuniunea noastră și care reprezintă foarte bine consumatorii. Și de asemenea, Filip de Buc va veni mai târziu și cu acesta am uh, întreținut un dialog intensiv. Iată, aceasta este lista vorbitorilor de astăzi. Și acestea fiind spuse, aș dori să trecem mai departe. Vom asculta prima intervenție din această după-amiază. După cum am spus, sunt încântat de faptul că îl avem printre noi pe Vincent van Quickenborn. Aș dori să mă refer la faptul că am conlucrat extrem de bine cu președinția belgiană. Am înregistrat progrese pe foarte multe dosare și în ceea ce privește piața internă, cred că mulțumit angajamentului invitatului nostru și energiei de care a dat dovadă, am putut să înregistrăm adevărate succese pe timpul preștinției belgiene. Acestea, acestea fiind spuse, domnule ministru, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule profesor Monti. Este mereu o încântare să vă revăd. Stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, am plăcerea și onoarea de a participa la ediția inaugurală a forumului pieței unice. Data de 9 noiembrie este o dată simbolică pentru Uniunea Europeană. În 1888, Jean Monnet s-a născut pe 9 noiembrie și știm că el a avut viziunea de unificare a Europei. De asemenea, în 1989, pe 9 noiembrie, a, a căzut zidul Berlinului ca spirit pentru lupta pentru democrație și libertate. Iată că data de 9 noiembrie este o dată ce reprezintă libertățile la nivel european. Finalizarea pieței unice, consolidarea acestui proiect ar trebui să reprezinte o obligație morală pentru noi toți. Domnul Michel Barnier a lucrat din greu pentru a încorpora spiritul lui Jean Monnet în uh, dosarul pentru piața unică europeană. Parlamentul European, ca gardian al intereselor cetățenilor europeni, are un rol important la nivel decizional în ceea ce privește finalizarea pieței unice și Single Market Act. Activitatea Comisiei IMCO și în special recomandările incluse în raportul GREC au avut un impact cât se poate de clar asupra propunerilor actuale. Însă să, nu, să ținem cont de alegoria Hemingway uh, menționată de Altiero Spinelli. Discutăm despre, despre povestea unui pescar care, după ce a pescuit cel mai mare pește din cariera sa, a încercat să uh, l aducă la mal. Însă, treptat, acesta a fost mâncat de rechin și la final, iată, a rămas, i-a rămas doar scheletul. Eu sper să vă continuați activitatea cu aceeași înflăcărare și pasiune. Sper că în fața Consiliului să dați dovadă de ambiție pentru progresarea la nivelul Single Market Act. Deseori tindem să credem că deja Single Market Act reprezintă un proiect finalizat – că deja avem o piață unică pentru 500 de milioane de consumatori și 20 de milioane de întreprinderi. Însă, trebuie să mergem mai departe cu reforme structurale, astfel încât să mărim flexibilitatea. Domnule președinte, raportul 2010 privind competitivitatea globală al Forumului Economic European a fost uh, folosit drept ghid la Consiliul pentru Concurență. S-au identificat inovările pe piața muncii și uh, s-a constatat că Europa, la nivel global, înregistrează un dezavantaj prin comparație cu uh, Statele Unite și cu piețele emergente din Asia. Aș dori să fac referire la trei aspecte cheie unde este nevoie mare de reformă. Piața bunurilor, piața serviciilor și crearea unei piețe unice digitale. Iată așadar trei domenii care sunt menționate în propunerea pentru Single Market Act. În primul rând, piața bunurilor. Este adevărat că majoritatea obstacolelor în calea comercializării de bunuri au fost uh, abolite din 1993 încoace și pachetul privind uh, comercializarea de bunuri a stimulat comerțul transfrontalier. Însă, în ciuda îmbunătățirilor înregistrate la nivelul integrării piețelor uh, europene, se mai înregistrează probleme. Consumatorii europeni fac comerț la nivel local și consumatorul european cumpără mai bine de 75% din produsele achiziționale de la nivel local. Așadar, există preferințe locale, ceea ce este natural. Din punct de vedere istoric și cultural, consumatorii pot fi mai pretențioși în anumite zone decât în altele. Însă, justificarea nu se poate opri doar la aceste argumente. Am citit un articol interesant despre Carrefour, retailerul cel mai mare european. Acesta nu poate să achiziționeze propria brânză olandeză pentru a o vinde pe piața franceză. Asta deoarece în uh, Olanda se utilizează 15 kg de malț și în uh, Franța 40 de kg în producție. Prin urmare, avem nevoie de reformă în acest sens. Europa trebuie să îmbrățișeze uh, conceptul conceptul distrugerii creatoare. Trebuie să activăm la nivelul pieței globale și trebuie să facem ca companiile europene să beneficieze de toate oportunitățile de pe piață. Următoarele date statistice sunt uh, revelatoare. În uh, cele mai mari 500 de întreprinderi uh, vedem că doar trei companii europene sunt uh, active la nivel internațional din 1973 încoace. De asemenea, un raport arată că întreprinderile mari europene țintesc uh, profituri mari în, pe piețe perfect competitive pentru a-și consolida poziția pe piețele globale. Prin urmare, ar trebui să ținem cont de faptul că concurența echitabilă rămâne un aspect cheie. În al doilea rând, piața serviciilor. Competitivitatea sectorului serviciilor trebuie să fie în centrul atenției în continuare. Industriile telecomunicațiilor și energiei oferă un input crucial la acest capitol, la nivelul economiei europene. Competiția în aceste Concurența în aceste sectoare poate să aducă beneficii la nivelul industriilor producătoare și la nivelul bunăstării consumatorilor. Consiliul Informal pentru Concurență a subliniat pe bună dreptate progresul înregistrat uh, după introducerea contactului unic pentru întreprinderi la nivel european. Trebuie să monitorizăm funcționarea propice a acestui sistem în continuare. Lipsa recunoașterii automate sau uh, reciproce a calificărilor profesionale reprezintă, încă o dată, reprezintă iată, încă o dată o problemă subliniată clar în raportul Monti. Vedem foarte clar că acest uh, lucru, nerecunoașterea calificărilor, împiedică dezvoltarea sectorului serviciilor. În al treilea rând, piața digitală unică. S-au realizat multe Asta pentru a pregăti Europa pentru o economie digitală. Directiva privind comerțul online a reprezentat o piatră de temelie în acest sens. Agenda digitală europeană a fost prima inițiativă emblematică în strategia Europa 2020 adoptată în acest an. Și cu toate acestea nu avem încă o piață unică digitală. Întreprinderile, consumatorii și sectorul public pierd acest potențial enorm ce ar da o plus valoare la nivel european. De asemenea, sectorul public ar putea profita de o mai bună utilizare a serviciilor digitale și TIC pentru bunătățirea eficienței și calității serviciilor publice. Se pot face economii, se pot face economii la nivelul serviciilor și se poate ajunge la reducerea datoriei publice. Trebuie ca la nivel online să aducem în rândul cetățenilor, mai aproape de cetățeni, beneficiile pieței unice. Pentru a face acest lucru este nevoie de armonizarea drepturilor consumatorilor, armonizarea um, TVA-ului simplificat, armonizarea drepturilor de uh, proprietate intelectuală și a serviciilor poștale. Trebuie să ne asigurăm că întreprinderile și consumatorii se bucură de un grad ridicat de protecție împotriva practicilor uh, injuste. Trebuie să ne asigurăm de faptul că avem prerogativele necesare pentru a interveni și pentru a pune capăt practicilor neloiale. Acestea fiind spuse, domnule președinte, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, în timpul consultărilor publice, în următoarele patru luni, vom avea șansa unică de a conlucra în beneficiul cetățenilor noștri europeni. Relansarea pieței unice și consolidarea libertăților cetățenilor noștri sunt lucruri care merg mână în mână. În concluzie, citesc din Jean Monnet și o să citez în franceză. Atunci când o idee corespunde necesității epocii, încetează să aparțină bărbaților și femeilor care, care au inventat-o. Este mai puternică decât cei care răspund de ea. Vă urez uh, un forum foarte fructuos și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim mult, domnule ministru. Vă mulțumim. Uh, este o viziune foarte ambițioase și și dumneavoastră sunteți foarte ambițios. Domnul Monti va întârzia puțin, însă nu. Domnul comisar Barnier întârzie puțin, mi se spune. Însă, oricum, nu vroiam să începem cea de-a doua sesiune înainte să ascultăm cuvintele celui care a inițiat acest uh, act pentru piața unică. Domnul ministru a fost de acord să rămână pentru a răspunde la întrebări, astfel încât aș dori să întreb pe colegii mei dacă doresc să îi pună anumite întrebări domnului ministru. Și am putea începe prin uh, câteva cuvinte despre un dosar crucial asupra inovării, uh, și anume dosarul cu privire la brevetele europene. Uh, m-ar interesa să auzim câteva lucruri despre unde ne aflăm în acest moment uh, față de un acord de succes. Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați spus, este una dintre problemele cheie uh, legate de inovație și ideea unui brevet european unic datează din 1949, atunci când un senator francez Henri Loncharbon a propus ideea unui brevet unic european pentru statele membre. Am lucrat pe o propunere a Comisiei Europene lansată de domnul Michel Barnier în ultimele luni și am organizat uh, un consiliu formal și unul informal pe această problemă Probabil că vom avea un Consiliu formal decisiv mâine la Bruxelles. Noi sperăm că vom găsi un consens între cele 27 de state membre. Toate cele 27. În următoarele 24 de ore voi lucra foarte mult, ca și în ultimele luni și zile, să îi convingem pe colegii noi în acest sens. Acest lucru stă în genele așa numitului compromis belgian. Uh, suntem obișnuiți să găsim compromisuri care să țină cont de diversele uh, poziții. Ați văzut că acest lucru s-a întâmplat și în alte domenii, regulamentele financiare. Am reușit să găsim uh, poziții comune. Aceasta este voința noastră și mulți experți spun că nu am fost niciodată atât de apropiați de un consens cum suntem acum. Însă trebuie să lucrăm și aceste ultimele 24 de ore și să sperăm că vom reuși să găsim un consens între cele 27 de state. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc că veți eh, rămâne câteva momente în plus pentru că trebuie să plecați. Am, există câțiva membri care ar dori să pună întrebări. Doamna Corața Bild este prima, eh, cea care lucrează pe piațele, piețele cu amănuntul. Mulțumesc, Malcolm, mulțumesc, domnul, mulțumesc, domnule ministru, pentru susținerea pe care o acordați eh, pieței unice. Am o întrebare de ordin practic. Ce intenționați să faceți ca, ca președinție belgiană pentru a încuraja statele membre să implementeze și să aplice legislația pentru piața internă deja existentă Nu trebuie să reinventăm roata, ci mai degrabă să ne asigurăm că legislația actuală este implementată. De exemplu, directiva bunurilor, directiva uh, serviciilor și tabela de marcaj a pieței. Vă mulțumesc pentru această întrebare. După cum ați văzut pe program, colegul meu, Olivier Chastel, secretar de stat pentru afaceri europene din partea Belgiei, va participa la un, unul dintre grupurile de lucru și noi, cum colaborăm, uh, am putut să văd discursul său, nu voi dezvolui prea, mult, prea multe, însă procesul de monitorizare, de uh, revizuire anticipată este o parte cheie. Îi voi, uh, îl voi lăsa pe Olivier Chastel să uh, vă vorbească despre acest lucru, îi vei putea, veți putea pune întrebări. Însă, uneori, diferența între un politician și un om de afaceri este că un politician are o idee, însă nu o poate executa foarte bine. Un om de afaceri uh, execută ideile cel mai bine. Și acest lucru ține foarte mult de executare, de punerea în aplicare. Și probabil veți putea aborda această uh, chestiune cu domnul, cu colegul meu. Doamna Corața Bild este o femeie de afaceri și și politiciană, deci poate este plasată într-o poziție unică. Iar acum, acum are cuvântul vicepreședinta Comisiei noastre, doamna Veniu. Da, era de fapt o întrebare pentru domnul Barnier, însă voi profita de această ocazie pentru că în această dimineață l-am, în această dimineață l-am ascultat pe domnul Letem, care avea o poziție destul de pesimistă în legătură cu brevetul european. Văd că dumneavoastră sunteți mai optimist, ceea ce mă bucură, pentru că uh, este o idee susținută de domnul comisar Barnier și uh, noi, la nivelul Parlamentului European și a Comisiei, putem doar să ajutăm uh, în acest sens, pentru că cetățenii europeni au un interes foarte mare în faptul ca brevetul european să existe într-un bun sfârșit. Știu că există uh, anumite măsuri secrete care blochează uh, mersul înainte cu această inițiativă. Dacă ne puteți spune câte ceva despre statele care se opun. Vă mulțumesc pentru această întrebare. Cred că între... eforturile pe care le-ați făcut, pe care le-a făcut Comisia aceasta a Parlamentului European, eforturile sunt remarcabile și Eh, eu mă văd mai foarte des cu domnul Michel Barnier și domnul Barnier este foarte angajat în legătură cu acest dosar, însă pentru a găsi un acord trebuie un acord asupra tuturor elementelor. Și nu am ajuns în acest moment. Care este problema majoră? Găsirea unui echilibru între ceea ce aș numi respectarea diversității culturale, care ne dă o poziție puternică în Europa. Și de asemenea să găsim un sistem de protejare a inovațiilor care să fie sisteme competitive cu Statele Unite, Japonia și așa mai departe. Aici se pune întotdeauna problema prețului. Faptul că pentru un IMM uh, găsirea protecției unui brevet pe teritoriul celor 27 de state europene deja costă 25.000 de euro pentru un singur, bre- singur brevet. Trebuie așadar să găsim un echilibru între cost și respectarea identității. Aceasta este uh, datoria noastră și sarcina noastră. Nu uh, voi purta aici o negociere și dumneavoastră știți că nu ar fi foarte înțelept să detaliez aici diversele uh, puncte. Însă în această seară, cu ajutorul președintelui Consiliului, împreună cu președintele Comisiei, cu Michel Barnier, vom avea contacte la nivel foarte înalt pentru a încerca să convingem toate statele membre să dea curs acestui compromis. Eu nu sunt pesimist prin natură, însă aici este vorba cu o problemă pe care o încercăm să o tranșăm de mai mult de 35 de ani. Uh, și, într-un fel, așteptăm un miracol mâine seară. Vă mulțumesc, spune președintele. Sperăm că, se va, că președinția belgiană va putea să realizeze un moment istoric. Ați spus în discursul dumneavoastră că concurența și inovația sunt lucruri extrem de importante. Însă în acest moment companiile din Uniunea Europeană sunt necompetitive uh, comparativ cu companii din alte uh, Uh, zone ale lumii datorită acestei probleme. Mă bucur că domnul comisar Barnier a sosit, așa încât uh, vom trece la următoarea secțiune. Um, uh, Acum am să trec președinția vicepreședintelui lui Greg. El va fi moderatorul următoarei sesiuni. Mulțum, mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc domnului comisar Barnier și profesorului Monti, care și-au rupt din timpul lor să participe alături de noi la această discuție. În momentul în care mi-am întocmit raportul privind piața unică, a fost evident că există o gătuire majoră, o provocare majoră legată de piața unică, și anume cum să reconciliem viziunile conflictuale, opinii, opiniile divergente și cum să integrăm diferitele modele economice, aspirații și priorități ale diverselor părți interesate. De asemenea, a devenit evident cât este de greu să-i convingem pe unii din cei implicați în acest proces să abordeze relansarea pieței unice cu o nouă paradigmă a gândirii politice pentru a face schimbările necesare. Problema aceasta nu trebuie subestimată și ar trebui să conștientizăm că atât comisarul Barnier cât și profesorul Monti au făcut această, acest pas pentru a ajunge la consiliere și consens. Nu știm dacă acest proces va fi încununat de succes, depinde de noi toți. Dar susținerea economică și socială a tuturor cetățenilor este necesară pentru a realiza acest proiect european. Iată de ce avem această discuție astăzi aici. Așa încât, haideți să trecem mai departe la dezbatere. Îl invit pe comisarul Barnier să ia cuvântul și să prezinte acest act al pieții unice și apoi o să avem și câteva minute pentru discuții. Domnule comisar, aveți cuvântul. Bună ziua tuturor! Îi mulțumesc lui lui Greg pentru, și lui Michael Malcolm Harbour pentru invitație. În primul rând, vă rog să mă scuzați că am ajuns târziu la reuniunea dumneavoastră. Trenul în care eram a fost blocat o oră pe calea ferată, deși nu era nimeni pe linia respectivă și trebuie să plec foarte repede pentru că avem o reuniune excepțională a comisarilor sub președinția comisarului eh, președintelui Barroso. Cu toate acestea, mă bucur foarte mult că am reușit să ajung să particip la această reuniune organizată de Parlamentul European, pentru că toți reprezentați eh, o răspundere la nivel european eh, din punct de vedere profesional sau sindical. Așa cum spunea Malcolm Harbour, este, aceasta este prima etapă, primul jalon al dezbaterii publice europene pe care Comisia Europeană a dorit să o organizeze pe marginea acestui act al pieții unice. N-am să revin asupra motivelor pentru care ne aflăm astăzi aici ca să vorbim despre relansarea către cetățeni și către întreprinderi, către IMM-uri în primul rând a marii piețe interne. Mario Monti, care se află alături de mine, a făcut niște constatări foarte lucide și realiste. Apropo de oboseala acestei piețe interne și apropo de sentimentul acesta neplăcut de neînțelegere, uneori uh, de revoltă, pe care îl exprimă cetățenii față de piața interne. Cu toate acestea, pentru că suntem uh, oameni politici, și mă consider și eu ca atare, nu cred că fatalismul și are loc. Nu cred că nostalgia și are loc. Avem uh, motive pentru voluntarism, pentru hotărâre la nivel european. Acesta este spiritul în care am conlucrat cu 12 persoane împreună cu președintele Barosu, Am făcut un colectiv pentru a putea uh, da urmare raportului Monti și pentru a putea da urmare propunerilor făcute de lui Greh, pe care dumneavoastră, într-o mare majoritate, l-ați aprobat cu raportul pe care l-a prezentat. Așa că pot să vă spun câteva lucruri dincolo de micul document care este doar o primă schiță a cărții albastre pe care o vom adresa parlamentelor naționale în cele 23 de limbi ale Uniunii Europene, tuturor vom adresa tuturor sindicat, sindicatelor și regiunilor europene, ca să putem uh, iniția această dezbatere europeană. Acest act al pieței unice, the Single Market Act, se bazează pe trei capitole mari. Primul capitol, evident fiind ma, aceasta fiind marea cerere legitimă a europenilor, este cel al creșterii creșterea care trebuie să fie mai puternică, mai durabilă și mai justă uh, împreună cu întreprinderile. În acest prim capitol care se referă la creștere, am încercat să vedem cum uh, poate piața unică prin platforma economiei europene să funcționeze mai bine, astfel încât tot ce se face, pornind de la această platformă, să susțină inițiativele publice și private, locale, naționale și europene, pentru a putea funcționa mai bine. Și știm că dacă această platformă a pieței unice funcționează mai bine, vom putea înregistra de la 2 până la 4% uh, o creștere a creșterii și europenii au nevoie de această creștere. Vom face acest lucru găsind o coerență între piața unică și uh, provocările secolului 21, așa cum sunt definite în strategia Europa 2020. Vom spori uh, sectorul serviciilor și politica de standardizare. Ne vom uh, concentra pe politica de distribuție și pe disfuncțiile care apar acolo. Propunem eliminarea obstacolelor în, în calea sistemului unic de transport în Europa. Dorim să reformăm fiscalitatea energetică pentru a trata mai bine sursele de energie curată și pentru a încuraja dezvoltările curate. O a doua orientare, vrem să protejăm și să încurajăm creația de care ați vorbit am uh, discutat cu Vincent Cockenborn și știu că s-a discutat și despre această chestiune. Brevetul unic a fost una din uh, prioritățile mele de când sunt membru al Comisiei și uh, dumneavoastră ați af- sunteți conștienți că suntem pe linia dreaptă a unei negocieri foarte delicate și îmi păstrez speranța că ținând cont de modificările înțelepte aduse de președinția belgiană, vom putea să realizăm acest lucru, să ajungem la consens în Consiliul uh, de Ministri. Brevetul unic, gestiunea drepturilor de autor, întărirea luptei împotriva pirateriei și a contrafacerii, pentru că știm că, de fapt, contrafacerea duce la distrugerea a 200 de mii uh, de locuri de muncă în Europa. A treia orientare, IMM-urile. IMM-urile, după cum știm, reprezintă 80% din economia europeană, iar Small Business Act pentru Europa a fost un pas important. Ne propunem să întărim acest act pornind de la principiul să ne gândim în primul rând la micile întreprinderi. Deci ideea este să îmbunătățim accesul IMM-urilor la piețele de capital, dezvoltând un reță, o rețea de burse regionale, de exemplu, și vom continua să ușurăm sarcinile care apasă IMM-urilor, revizuind normele contabile. A patra orientare, finanțarea economiei. Am spus adesea că în primul pilon al responsabilității mele de, de comisar pentru piața internă și servicii este să pun, repun piețele financiare în serviciul economiei reale și nu invers, așa cum s-a întâmplat foarte des în, ultimul, în ultimii 15 ani. Noi vrem ca economia reală și marea piață euro, europeană să fie în serviciu creșterii al progreselor oamenilor și nu invers. Încercăm să facilităm finanțarea economiei, să favorizăm investițiile și inovațiile pe termen lung, așa cum spunea și președintele Barroso, proiectul Bonds, obligațiunile europene, să creăm o piață a capitalurilor de risc, să renovăm parteneriatele public-privat, să reformăm piața publică, pentru a le folosi în susținerea altor politici de inovare, în sensul incluziunii sociale, a protecției mediului, printr-o abordare măsurată pragmatică în domeniul concesionării de servicii. A cincea orientare, mediul fiscal și de reglementare al întreprinderilor, care trebuie să fie mai favorabil. Este una din marile orientări propuse din uh, în raportul Mario Monti, pentru că vrem să îmbunătățim uh, coordonarea comună prin uh, strategia privind TVA-ul și, de asemenea, și modul în care este perceput TVA-ul pentru a facilita comerțul între țări, Vrem să îmbunătățim legăturile dintre registrele de societăți și recunoașterii um, reciproce a documentelor de firmă prin mediul electronic. Sigur, uh, actul nostru are și o dimensiune externă, ne interesează ce se întâmplă în restul lumii și vom vorbi peste câteva ore cu ocazia reuniunii G20. Vrem să întărim competitivitatea europeană Vrem să întărim strategia externă din această cauză, bazându-ne pe spiritul de reciprocitate și de beneficii reciproce. Punem accentul pe accesul întreprinderilor noastre la piețele țărilor terțe, mai ales la piețele publice. Vom propune transpunerea acordului privind piețele publice în fiecare din țările noastre, astfel încât în fiecare din țările noastre să existe realmente de acum încolo mijloacele de a asigura reciprocitatea necesară. Și apoi ne gândim și la faptul că, de fapt, China ar trebui să adere la acest acord internațional fiind piețele publice. Vom intensifica eforturile de cooperare cu această țară. A, al doilea capitol mare al uh, acestui act al pieței unice este cel al cetățenilor europeni. Dorim ca împreună cetățenii să fie în inima, în esența pieței unice. De multe ori Uniunea Europeană a fost înțeleasă ca cea care slăbește serviciile publice la nivel național. Vrem să arătăm că nu este adevărat și, din contră, uh, Vrem ca instrumentele pieței unice să fie instrumente dezvoltării serviciilor publice și infrastructurii de interes general din Europa. Iată de ce dorim să prezentăm în 2011 un ansamblu de acțiuni în uh, favoarea serviciilor de interes general. Este un angajament pe care și l-a luat președintele Barroso și pe care îl vom respecta prin intermediul comunicării noastre. Deci vrem să oferim un set de instrumente pentru piețele publice, pentru servicii de calitate, pentru ca serviciile universale să răspundă la așteptările europenilor. Joachim Almunia, colegul meu, se va referi la aplicarea regulilor privind ajutorul de stat, pachetul Monte Cross sau pachetul Altmark. Dincolo de interesele de interes general, vom face propuneri pentru dezvoltarea rețelelor de infrastructură, care sunt, de fapt, rețele publice de interes general în Europa, uh, Ă, ne vom gândi la dezvoltarea relațiilor de transport și finanțarea globală a acestor infrastructuri și poate a infrastructurii energetice ă, până în 2020 și integrarea energiilor regenerabile în acest dispozitiv. O a doua tendință aici se referă la solidaritate opinia publică, pentru opinia publică, piața unică pune sub semnul întrebării drepturile sociale fundamentale. Cu tot, acesta situația nu este deloc ambiguă ținând cont de tratatul de la Lisabona și Carta Drepturilor Fundamentale, piața unică nu se opune dreptului de a pune în practică acțiuni colective. Trebuie să armonizăm libertatea economică și libertatea socială, astfel încât acordul social uh, transversal introdus de tratatul de la Lisabona să se regăsească în faptele noastre ce dorim noi să facem și aici ne vom concentra pe cele spuse de dumneavoastră. Vrem să facem o evaluare sistematică a impactului social al tuturor propunerilor legislative, să, să îmbunătățim directiva privind detașarea lucrătorilor, să vedem, să îmbunătățim raporturile cu inspecțiile muncii și să luptăm împotriva evitării acestor reguli și, bineînțeles, să găsim modalități de a anticipa restructurările printr-un dialog social adevărat. În uh, același sens, dorim ca toată lumea să poată să profite de piața unică pe tot parcursul vieții, deci vrem să avem reguli noi privind accesul la formarea profesională, vrem să punem la punct o cartă a formării profesionale pentru a ajunge la definiții comune ale competenței și ale cunoștințelor. A patra serie de măsuri, m-am referit la competitivitate încă de la începutul prezentării, și se pune problema uh, să găsim uh, mijloace noi pentru economia socială de piață. Adică economia de piață trebuie să fie în piața unică, trebuie să fie în serviciul oamenilor prin îmbunătățirea cadrului juridic al uh, întreprinderilor. Întreprinderile sociale trebuie să aibă o vizibilitate mai mică, uh, recunoașterea reciprocă a etichetei sociale, acces la finanțare, pe piețe financiare specifice sau uh, instrumente de investiții care să favorizeze angajamentele sociale printr-un fond special ne gândim la statutul Fundației Europene, a Cooperativei Europene, a fondurilor mutuale europene. De asemenea, ne propunem să reformăm guvernanța corporativă europeană în sensul favorizării întreprinderilor sociale. În al cincilea rând, piața unică trebuie să devină accesibilă și pentru toți consumatorii în mai multe domenii în, în cadrul general al bunurilor, o protecție mai bună a consumatorilor, a consumatorilor de servicii financiare cu amănuntul și uh, accesul la creditul ipotecar obstacolele financiare de care se lovesc uh, cetățenii în piața unică trebuie eliminate. Uh, Domnule președinte, mă scuzați că am uh, vorbit și mult și în mare grabă, voi spune câteva cuvinte în încheiere apropo de cum dorim să lucrăm pentru a pune în aplicare acest plan de acțiune. Este de fapt a treia parte a acestui act al pieței unice. Punem accentul pe parteneriat și pe dialog. Uh, veți prezenta de altfel Uh, această metodă și în cea de-a doua sesiune a audierii de astăzi. Mi se pare prioritară demersul de reglementare inteligentă, pentru că pentru asta avem nevoie de o deschidere întărită către grupurile de experți ale Comisiei. Grupurile de experți mm, lucrează deja pe supraveghere uh, aici. În al doilea rând, transpunerea și aplicarea regulilor europene care presupune parteneriat și dialog cu statele membre și între statele membre. Și noi dorim să întărim peste tot Solvit, mecanismul Solvit, care funcționează foarte bine. A treia prioritate, dezvoltarea ghișeului unic a mijloacelor de informare măsurile care se referă la rezolvarea pe care amiabilă a disputelor și apoi parteneriatele cu celelalte instituții care înseamnă punerea în aplicare și actualizarea mecanismului Top 20, actorii pieței unice. Uh, această propunere reiese din raportul domnului Grec. Și în fiecare an dorim să realizăm un forum al pieței unice uh, pentru ca în mod regulat să avem o evaluare a obstacolelor sau progreselor necesare pentru funcționarea pieței unice. Iată de ce, în concluzie, domnule președinte, acord atât de multă importanță acestui spirit al dialogului de care dumneavoastră dați dovadă astăzi organizând această reuniune. Actul pieței unice nu este un document uh, obișnuit. Este un plan de acțiune pe care l-am elaborat în colectiv cu 12 dintre colegii mei. Avem astăzi 50 de propuneri care ni se par cu toatele necesare, poate unele sunt mai necesare decât altele. Dezbaterea o să ne spună care sunt cele mai necesare, poate că există și alte idei, poate că unele dintre propuneri trebuie întărite sau clarificate, poate că sunt prea multe propuneri. Nu avem așa un bol de cristal să știm exact ce iese de aici și vrem să știm ca la sfârșitul acestei dezbateri pe care vom urmări cu foarte multă atenție, o să vedem care este uh, atitudinea generală. Noi ne propunem să, o faci, să încheiem lista definitivă a angajamentelor și comisarii eh, care sunt implicați își vor lua angajamentul să și realizeze acele propuneri eh, legislative în 2011 și 2012, astfel încât aniversarea pieței unice, adică la 20 de ani după uh, Jacques Delors și după mulți alții, această aniversare să nu fie marcată de nostalgie sau melancolie, ci să fie marcată de voluntarismul și dinamismul uh, pe care îl așteaptă de la noi europenii într-o perioadă de criză, într-o perioadă de neliniște. Trebuie să tragem niște învețăminte care nu se referă numai la o reglementare defensivă, ci și la o reglementare reactivă. Sigur, cum spuneam, sunt uh, multe învățăminte de tras, dar avem nevoie de o reglementare proactivă în sensul punerii în aplicare a acestui act al uh, pieței unice pentru a. În ceea ce mă privește, Eh, vă indic disponibilitatea mea pentru a participa pe cât pot eh, la reanimarea dezbaterii publice europene în ceea ce privește piața unică pentru cetățeni și întreprinderi. Vă mulțumesc! Thank you, Commissioner. Mulțumesc, domnule comisar. Iar acum i-aș, dura, i-aș ruga pe toți cei care vor să pună întrebări să se limiteze la un minut, dacă este posibil. Îi dau cuvântul domnului Schwab. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu succint. În primul rând, mă adresez domnului comisar Barnier și îl felicit pentru titlul comunicării domniei sale, pentru că, iată, vorbim despre o economie socială uh, competitivă, într-adevăr, și titlul acesta este cât se poate de ilustrativ, pentru că avem nevoie de așa ceva în Europa pentru a rămâne competitiv în continuare. Trebuie să legăm sfera economică de deci cea socială. La forumul uh, pentru piața unică inaugurat astăzi, dorim să verificăm modul în care piața unică se va putea orienta într-o mai bună direcție în anii următori. Cred că o coordonare orizontală, așa cum a propus-o uh, Comisia Europeană, reprezintă o primă piatră de temelie extraordinară care ne arată că piața unică poate funcționa doar atunci când este interconectată. Cred că acest pas este unul pozitiv, dar cred că am putea merge pe aici, pe acolo, chiar mai departe cu abordarea noastră. În al treilea rând, uh, Uh, aș vrea să mă refer la etapa, etapa acestei audieri. Mi se pare foarte bine faptul că înainte de, de adoptarea Single Market Act, cetățenii sunt direct implicați și ascultați. Comisia noastră a făcut mereu acest lucru și cred că la finalul procesului putem spune cu certitudine că am militat pentru piața unică. Aș dori să Mă refer și la faptul că în aceste propuneri ar trebui să ne referim și la pirateria produselor. Mulțumesc, spune președintele. Facem o rundă de cinci întrebări, după care domnul comisar va răspunde. Doamna Bernadette Veniu, a doua vorbitoare. Äh, äh, mulțumesc, domnule președinte. Am fost puțin derutată de uh, modul în care ați dat cuvântul, pentru că credeam că mai întâi iau cuvântul coordonatorii. Dar îi mulțumesc lui Bernadette că m-a lăsat pe mine să vorbesc. Mulțumesc domnului comisar pentru activitatea întreprinsă. Deja știm ce conțin rapoartele Monti și, uh, grech și am văzut că ați preluat în comunicarea dumneavoastră Uh, idei din aceste rapoarte, în special în ceea ce privește abordarea holistică a subiectului pieței unice. Trebuie să privim totul ca fiind un concept în sine, ceea ce este foarte bine. Nu sunt însă de acord cu colegul meu, cu antevorbitorul meu, în ceea ce privește echilibrul găsit între interesele uh, întreprinzătorilor și ale cetățenilor. Nu cred că s-a găsit acest echilibru deocamdată și din lipsă de timp nu pot intra în detalii uh, dar vreau să mă refer la trei aspecte. În primul rând, grupul meu politic mereu a subliniat în prima și în a doua propunere că trebuie trebuie uh, menținut o clauză socială pentru politica europeană. Considerăm că componenta socială este foarte importantă la nivel politic. Iată că acum ar trebui să facem studii de impact. Acestea sunt foarte importante, însă nici ele nu sunt autosuficiente. În al doilea rând, identific lacune și apar semne de întrebare acolo când discutăm despre următorul subiect, despre um, despre venirea în instanță la nivel colectiv. Uh, de ani de zile, deja de trei ani discutăm despre acest subiect și mereu cerem alte și alte studii în loc să venim cu o propunere concretă referitoare la acest subiect și deplâng acest fapt. În al treilea rând, aș dori să mă refer la serviciile Uh, în interes social, lucruri care sunt extrem de importante pentru noi socialdemocrații. Discutați despre o serie de acțiuni care trebuie întreprinse la acest capitol, dar să nu uităm că avem de fapt nevoie de niște condiții cadru pentru protejarea serviciilor în interes social. Domnule Barnier, noi facem o propunere în acest sens pentru că noi știm că aveți bunăvoința de a uh, Mergem mai departe la acest capitol, așadar puteți uh, miza pe cooperarea noastră de plină. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele, doamna Turinen. Eu zic, spune vorbitoarea, eu zic să dăm cuvântul coordonatorilor mai întâi. Atunci, domnul Kreutzmann. Mulțumesc, domnule președinte dem dossier 50 Domnule comisar, în dosar sunt menționate 50 de propuneri privind piața unică. Foarte multe propuneri merg înspre concret, ceea ce este foarte bine. Însă unele propuneri, cred că sunteți de acord cu noi, nu vor uh, genera progres la nivelul pieței unice. Avem nevoie de intervenții concrete și un exemplu în acest sens este piața digitală. Domnul Monti a identificat ca atare provocarea și eu îl sprijin în demersul său. Este important să creăm un cadru atrăgător pentru servicii online la nivel european. Până acum am făcut prea puține în acest sens. Și deplâng faptul că mereu se intervine la nivel ilegal în uh, sectorul online. Acest uh, sector este foarte complex, lipsit de transparență și din această cauză apar aceste piețe gri. Trebuie să schimbăm ceva, le suntem datori a, mm, artiștilor și cetățenilor europeni. Credibilitatea noastră este în joc. Dacă nu mergem, dacă nu vom face ceva în acest sens, atunci riscăm să decredibilizăm piața unică. Așadar, solicit acum uh, alte propuneri pe lângă cele 50, propuneri ambițioase, pentru că, iată, cu, singur, cu siguranță veți beneficia de sprijinul Parlamentului European la multe dintre propuneri deja formulate. După cum am spus, deja multe dintre aceste propuneri sunt bune, trebuie să mergem mai departe cu piața unică pentru că aceasta reprezintă șansa pentru Europa. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Râle are cuvântul. Și eu aș dori să mă refer la două aspecte. În primul rând, sunt de acord cu doamna Gebhardt în ceea ce privește uh, plângerea colectivă, uh, dar totodată aș dori să menționez câteva aspecte. Pe bună dreptate ați spus că trebuie să se facă mai mult în ceea ce privește impozitarea uh, privind uh, energiile ecologice. Dar eu cred că propunerea ar putea fi puțin mai echilibrată în direcția creștere durabilă. Dat fiind că discutăm despre schimbările climatice, cred că um, s-a făcut referire mult prea puțin sau pu cam neclar uh, la acest capitol. Ar fi bine ca atunci când discutăm despre creștere să discutăm despre creștere durabilă, pentru că dacă creșterea este una care este în detrimentul mediului, atunci este o abordare falsă. În al doilea rând mă refer la transparență. Ați menționat Des, ați menționat uh, grupurile de experți și deschiderea manifestată de acestea. Parlamentul European ar dori să fie mai bine informat în ceea ce privește grupurile de experți existente la Comisie. Ar fi bine să aflăm și care este componența acestor grupuri. Însă mă interesează și alt aspect, și anume audierea și consultarea publicului. Provin dintr-o regiune unde se discută foarte mult despre proiecte de mare amploare. Trebuie să Uh, luăm la cunoștință faptul că cetățenii vor să fie mai implicați la nivel politic și vor să aibă un cuvânt de spus. Acestea fiind spuse, aș dori să subliniez modul în care au loc audierile la comisie. În opinia mea, sunt lipsite de transparență și deseori nu aflăm ce consecințe uh, urmează acestor audieri. Vă ofer un exemplu în acest sens. Știți foarte bine că în ceea ce privește concesiile avem opinii diferite. A existat, a existat o audiere în acest sens, audiere care nici nu a luat bine sfârșit și um, Comisia vine cu o propunere legislativă din proprie inițiativă. Atunci îmi pun următoarea întrebare. De ce mai participăm la aceste audieri dacă Comisia știe deja ce va face a priori? Mi se pare că aceste audieri sunt organizate fără niciun sens. Și să nu uităm că transparența trebuie să fie și în afară, în afara instituției. Trebuie să se știe ce anume s-a decis, cu ce majoritate și așa mai departe. Consider că aceste elemente sunt foarte importante pentru că le suntem datori cetățenilor noștri la capitolul transparență și uh, dreptate. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Ruiule, spune președintele. Domnul Trentafilitis are acum o întrebare. Rodre. Mulțumesc, domnule comisar. În ceea ce privește serviciile pentru interes general despre care adesea se vorbește, v ai referit la faptul că Comisia are bunăvoina de a schimba cadrul de funcționare. a dori să intrai puțin în detalii. Ce va face Comisia concret? Va modifica caracterul acelor servicii. Prin caracter mă refer la faptul că mă îngrijorează acum faptul că aceste servicii se vor transforma din niște servicii pentru toți la servicii pur economice. Mulțumesc, spune președintele. Acum îl rugăm pe domnul comisar să răspundă întrebărilor adresate. Mulțumim. Monsieur le Président, euh, oui, je veux naturellement réagir à, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc eh, coordonatorilor pentru intervențiile lor și vă rog să mă iertați, însă va trebui să părăsesc sala imediat după această intervenție. Însă întotdeauna voi asculta ceea ce se decide aici. Trebuie să plec însă la o altă ședință. Eh, Cred că am înțeles că domnul Schwab dorește ca piața internă să fie inclusă în economia socială de piață. Toate acestea sunt importante și trebuie să fim competitivi, după cum se spune în tratat. Pentru mine toate cuvintele sunt importante. Economie socială de piață. și pentru relansarea creșterii europene, pentru a ne regăsi competitivitatea, am convingerea că pentru competitivitate și creștere este, avem nevoie de fiecare cetățean și fiecare întreprindere, de fiecare colectivitate. Nu putem să uh, avem succes în lupta pentru competitivitate fără uh, numeroasele IMM-uri din Europa. Eh, bineînțeles că am făcut o propunere pentru acționarea, pentru acțiune colectivă. Domnul Dali și domnul Almunia examinează aceste posibilități eh, iau note și de așteptările dumneavoastră în legătură cu un acord social. În comisie se poartă în acest moment discuții aprofundate și textul care este acum supus dezbaterii este un echilibru între pozițiile exprimate, în special în ceea ce privește clarificarea și uh, garantarea accesului la servicii publice și de interes general de calitate. Noi luăm notă de cererile, de preocupările cetățenilor și și de criticile exprimate. Este normal ca Comisia să facă acest lucru. Mă alătur preocupării domnului Kreutzmann am evocat o serie de mize care sunt regăsite în actul pentru piața unică. Vrem să aprofundăm piața unică digitală. Trebuie să protejăm drepturile de autor, asigurându-ne că creatorii pot să își protejeze creațiile pe internet, uh, prin comerț, inter, comerțul pe internet, printr-o semnătură electronică, prin piața pe internet. Putem face foarte multe pentru a intensifica această piață digitală. Nu uh, trebuie să înțelegeți greșit, nu trebuie să uh, tratăm toate politicile și toate strate- strategiile în același fel. Piața unică este baza economiei europene, este platforma de bază. În această piață europeană, într-o piață unică, există anumite de, dezbateri sau dezacorduri uh, și nu vom ieși din această criză uh, și nu vom reveni la situația de dinainte. Niciodată nu am crezut în autoreglementarea piețelor. Trebuie să introducem guvernanță, transparență și responsabilitate. Însă creșterea pe care trebuie să o construim trebuie să fie una diferită, mai justă, cu accentul pe calitate, ținând cont de uh, faptul uh, că resursele naturale nu sunt nici gratuite, nici inepuizabile. Și nu putem să menținem consumul de astăzi uh, în următoarele generații. În actul pentru piața unică există o serie de strategii uh, și acțiuni care se referă la, la creștere. În ce privire concesiile, știu care sunt pozițiile dumneavoastră. Uh, avem un motiv de a legifera uh, acest uh, subiect, însă propunerile nu sunt finale. Am, voi aștepta finalul consultărilor pentru a face o propunere juridică bine întemeiată și pragmatică. În ceea ce privește concesia de servicii, pentru că nu există un cadru juridic sigur în acest sens în Europa, și nu vreau să uh, afectăm colectivitățile locale sau micile întreprinderi. Domnul Tafilidis s-a referit la serviciile de interes general ca doamna Gebhardt în documentul care a reieșit dintr-o discuție în Colegiul Comisarilor, avem o muncă generală de făcut aici, cu respectarea diverselor competențe exclusive ale Comisiei în materie. Suntem pregătiți pentru dezbatere. Acesta este cadrul și dumneavoastră trebuie să ne spuneți aici la Parlament, dar și în Parlamentele naționale și actorii economici și sociali, dacă trebuie să mergem mai departe pentru a introduce o clarificare. Eu m-am angajat uh, să nu fac nimic care să afecteze accesul cetățenilor cei mai izolați sau mai uh, marginalizați la acces la servicii de interes general de calitate. Uh, iar acum, cu voia dumneavoastră, domnule președinte, uh, aș uh, dori să vă părăsesc. Uh, înainte de asta, uh, raportul lui greș, lui greș, greș. prezintă o abordare globală, uh, un răspuns concret la multe îngrijorări, uh, temeri care duc la uh, apărarea creșterea populismului și a protecționismului. Prima victimă a protecționismului va fi piața internă. Pentru a face față acestor amenințări avem nevoie de acțiuni concrete am propus 50 de orientări noi. Aducem un demers pragmatic, progresiv. Vă vom asculta în luna februarie anului viitor și sper că și Parlamentele Naționale și Consiliul European își va putea aduce uh, contribuția la acest proiect, uh, la acest plan de relansare a pieței interne și rămân la dispoziția dumneavoastră pentru a continua acest dialog. Da, din păcate nu mai put, avem timp pentru întrebări suplimentare și le vom transfera după intervenția profesorului Monti. Vă mulțumim. Now I request Professor Monti. Iar acum îi dau cuvântul domnului profesor Monti, un protagonist major al pieței interne, pentru a ne prezenta o viziunea sa în legătură cu piața internă. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt onorat să iau parte la acest forum pentru piața unică M-a bucurat faptul că domnul Harbour, domnul Quickenborn și domnul comisar Barnier au prezentat actul pentru piața unică. Stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, domnule președinte Greș, raportul dumneavoastră a fost uh, un element cheie în uh, legătură cu entuziasmul legat de relansarea pieței unice și este foarte potrivit ca acest pilon al pilon cheie al construcției europene să avem un exemplu excelent de cooperare între Parlamentul European, Consiliul și uh, actorii interesați care sunt adunați astăzi aici. Uh, și am dorit să-l felicităm pe Michel Barnier pentru acest uh, act al pieței unice. Ne bucurăm că avem un, o persoană cu uh, tenacitatea sa uh, în slujba acestui subiect crucial. Subscriu pe deplin la abordarea comisarului Barnier și a comisiei, în special în raportul care mi s-a cerut să, pe care mi s-a cerut să le elaborez pentru președintele Barroso, am dat titlul unui capitol, o piață unică pentru o uh, piață competitivă socială de succes, așa încât domnule Schwab uh, se recunoaște ca și în tratatul de la Lisabona că aspectul social este măsura tuturor inițiativelor. Mă bucur că domnul comisar Barnier în actul pentru piața unică a mers foarte mult în direcția Uh, ceva care nu era necunoscut, recunoscută ca o necesitate acum un an, și anume să țină cont de preocupările cetățenilor și preocupările sociale ca element care altfel ar fi putut să blocheze uh, extinderea pieței unice sau ne-ar putea uh, ne-ar fi putut reîntoarce la forme de naționalism economic voi face câteva comentarii în speranța de a contribui la o dezvoltare suplimentară și o consolidare a dezbaterii care începe astăzi. Trebuie să recunosc că m-a surprins puțin să văd că dezbaterea de că s-a prevăzut o dezbatere publică de patru luni. M-a, surprins acest lucru pentru că consider că deblocarea pieței unice și evolu- pași înainte sunt uh, un proces extrem de urgent, un proces uh, în care, dacă ținem cont de durata procesului legislativ și de criza economică, am, m-aș fi gândit că actul pentru piața unică ar putea să ne uh, introducă mai rapid în procesul decizional. În numele președintelui Barroso am uh, purtat șase luni de consultări cu Parlamentul European, cu Consiliul, cu guvernele statelor membre și cu, uh, cu autorii. Și dumneavoastră, europarlamentarii, știți că am purtat uh, consultări cu fiecare grup politic, cu fiecare comisie parlamentară relevantă, începând cu comisia aceasta IMCO. În paralel, Direcția Generală Mart a, a, a avut consultări cu diversele consilii de a, părți interesate. Bineînțeles că ulterior va trebui să purtăm consultări în legătură cu propunerile legislative individuale. Și Uh, forumuri pentru piața unică uh, la intervale regulate, după cum a spus domnul Greș. Însă, mă, așadar, mă întreb dacă aceste patru luni de consultare publică nu cumva ar fi puțin superflue. Uh, și pentru că, după părerea mea, piața unică suferă nu datorită lipsei de consultare în legătură cu ceea ce trebuie făcut, ci suferă uh, din cauza lipsei de acord politic între statele membre în legătură cu anumite decizii cheie. De aceea, linia profundă a raportului meu a fost uh, căutarea energiei politice. Și părerea mea este că energia politică nu va Uh, proveni din uh, runde de consultare suplimentare, pentru că știm deja, mai mult sau mai puțin, de ani de zile ceea ce trebuie să fie făcut. Consultările sunt foarte bune, însă noi trebuie să găsim un, o idee care să uh, convingă statele membre care au păreri opuse de noi pe uh, anumite puncte să uh, ajungă la un consens. De aceea, raportul pentru președintele Barroso a încercat să sublinieze elementele unei, unui compromis care să găsească anumite înțelegeri între statele mai liberale și statele orientate către o economie mai de piață, mai socială de piață. Bineînțeles, este crucial să reintroducem piața unică în centrul atenției politice și domnul Greș și membrii Parlamentului European în multe conversații au luat notă de faptul că problema cu piața unică nu ține doar de uh, măsuri, ci că nu uh, este în centrul preocupărilor politice. și din nou nu s-a întâmplat acest lucru după prezentarea actului pentru piața unică. Eu regret acest lucru, speram că vei, acest, această inițiativă va fi reflectată larg în mass media, pentru că este o inițiativă extrem de curajoasă. Din păcate, nu s-a întâmplat așa. Orice decizie în legătură cu uh, orice decizie oarecare în legătură cu regimul de reglementare a uh, fondurilor speculative care nu au aproape nicio uh, niciun efect asupra politicii europene, orice asemenea decizie, oricât de minor ar fi, primește o atenție mult mai mare decât orice subiect european. Aceasta este problema. Eu am propus ca președintele Comisiei Europene, în, el însuși, să preia inițiativa pentru a sublinia centralitatea unei noi politici pentru piața unică, ceea ce ar uh, fi plasat mingea în terenul președintelui Consiliului. Însă nu s-a ajuns atât de departe. Și dacă ne gândim la ceea ce a uh, produs uh, întâlnirea Comisiei Europene în 27 octombrie, există multe uh, rezultate bune. Uh, propunerea domnului comisar Barnier, Barnier a unui act pentru piața unică și, de asemenea, o serie de măsuri care fac parte dintr-o strategie mai largă pentru piața unică. Raportul cu privire la cetățenie al vicepreședintei com- comunicarea președintelui de, vicepreședintelui de Gucht în legătură cu piața deschisă și însă nu dezarmată și uh, raportul președintelui Tajani, vicepreședintelui Tajani. Se pare că a existat însă o anumită fragmentare la origine și abordarea globală originală s-a pierdut Așadar, voi face câteva comentarii în legătură cu felul în care, în interesul inițiativei extrem de importante a domnului comisar Barnier și ale eforturilor dumneavoastră, următoarele patru luni ar putea fi uh, petrecute în eforturi pe două niveluri. Primul este uh, dezbaterea de patru luni, care este un exercițiu sănătos, dar care uh, nu rezolvă în niciun fel uh, constrângerile care persistă de ani de zile. Și de asemenea, să folosim aceste patru luni pentru a lucra pe o consolidare suplimentară a abilității acestei abordări să uh, rezulte în compromisuri politice. Am văzut că președintele Consiliul European deja are abilit- și-a dovedit abilitățile specifice în acest domeniu. În linia pe care documentul Barnier o adoptă, și anume ca piața unică să fie mai acceptabilă pentru cetățeni din punct de vedere al preocupărilor sociale, eu cred că un aspect ar putea fi susținut mai mult și anume aspectul de coordonare a impozitelor. Acesta uh, a fost prezentat ca uh, o facilitare pentru companii, însă, după cum știți, mulți cetățeni cred că funcționarea pieței unice, fără niciun fel de coordonare fiscală, uh, strangulează pas cu pas rolul forței de muncă în economia europeană nu doar pentru companii, ci și pentru distribuirea egalității sociale. Este vorba de un aspect uh, crucial care trebuie susținut. Și salut faptul că există un domeniu în care mulți au spus că nu uh, trebuie să propunem nimic, uh, pentru că există un Uh, grup pentru politica fiscală uh, prezidat de către Comisarul pentru uh, Impozitare. Această inițiativă a avut succes pentru că domnul comisar Șemeta a înființat un grup care s-a întrunit deja odată, așadar, după părerea mea, această inițiativă trebuie să fie susținută mai mult și cu actul pentru piața unică ținem cont de preocupările cu privire la piața unică. Aș spune că poate există perspective pentru a fi mai curajoși în legătură cu meritele pieței unice și pentru a uh, pune accentul pe aspectele de aplicare. Actul pentru piața, pentru piața unică include o propunere 47 în legătură cu parteneriatul între statele membre uh, de a pune în aplicare mai bine regulile pieței unice. În raportul, în raportul meu am făcut câteva propuneri suplimentare, cum ar fi stabilirea unor repere pentru uh, durata medie a procedurilor de încăl- încălcare, care sunt uh, foarte Uh, disruptive în viața companiilor europene. Uh, abordăm puterile de aplicare în domeniul pieței unice, care trebuie să fie mai aliniate cu cele din domeniul politicii de concurență. Concurența este un alt element care trebuie să fie subliniat și trebuie să încercăm să arătăm felul în care concurența are beneficiile sale în domeniul echității sociale, pentru că îi protejează pe cei uh, mai slabi în fața monopolurilor sau a statelor mai bogate care uh, subvenționează mai mult anumite campanii. Și sunt de acord cu cei care au spus că ar fi o completare foarte bună a Uh, pieței unice care este care trebuie să fie mai uh, să asculte mai bine pe consumatori prin acțiunile colective. Cred că suntem cu toții de acord că piața electronică unică este crucială pentru viitorul economiei. Am uh, pornit de la ideea că este normal pentru piața internă uh, și pentru un comisar al pieței interne să uh, se adreseze intereselor creatorilor acestei piețe electronice, dar trebuie să avem foarte multă atenție când, cât privește supraprotecția drepturilor creatorilor. Consider că este foarte important ca, de exemplu, să privim dincolo de uh, interesul uh, național sau corporativ uh, atunci când ne gândim la noile drepturi de protecție a proprietății intelectuale și să nu permitem ca această piață electronică promițătoare care îi va uh, reconcilia pe tinerii din consumatori cu piața unică să fie cumva handicapată de uh, prea multă deferență uh, arătată creatorilor. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule profesor Monti, pentru această abordare îndrăzneață și hotărâtă a pieței unice. Avem foarte puțin timp la dispoziție pentru întrebări, pentru că trebuie să începem imediat și a doua sesiune. Deci o invit pe doamna Veniu să-și pună întrebarea. Doamna Veniu, aveți cuvântul. Voi vorbi foarte scurt pentru că întrebările mele erau destinate domnului Barnier, dar ținând cont de experiența și competența recunoscută la nivel european, dacă nu chiar mondial, a profesorului Monti, fost comisar al pieței interne, cred că va putea să răspundă și el la întrebările mele. Nu voi reveni la serviciile de, inter, de interes general. Totuși mă îngrijorează unele propuneri care sunt cam neclare. Propunerea 40, accesul la serviciile bancare, care este foarte important pentru cetățenii europeni. Când vorbim despre ideea de a invita sectorul bancar să prezinte o inițiativă de autoreglementare, ne putem oare gândi, ținând cont de ce s-a întâmplat uh, în anii precedenți și lunile precedente crizei, că ar fi suficient să, să, să dea încredere cetățenilor în sistemul bancar și să evite ce s-a întâmplat în ultimul timp. Mulțumesc foarte mult, domnul Charles de Moz. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun Vreau să-i pun o întrebare domnului Barnier, de fapt, dar mă voi adresa domnului Monti. Întrebarea mea se referă la coordonarea în materie de impozitare. Spuneați că aceasta ar fi o modalitate de a întări piața internă și ar fi ceva ce cetățenii consumatorii ar considera potrivit. Dar aș vrea să spun următoarele. Nu sunt de acord cu dumneavoastră în această privință. Cred că problema coordonării în, acest în domeniul impozitării este o chestiune care ar putea să creeze neîncredere, îngrijorare apropo de direcția pieței interne. Poate că ar trebui, e bine să existe un impozit minim pentru companii, dar Asta ar trebui să facem la nivel comunitar, însă dumneavoastră cred, considerați că e nevoie să existe un nivel comun pentru TVA, de exemplu. Poate ați putea să ne spuneți mai mult despre acest lucru. Poate chiar credeți că coordonarea în acest domeniu este un element important în acest moment dacă e să creăm înțelegerea pentru renoirea pieții interne. Mulțumesc. Mai avem uh, două întrebări, doamna Canieve. Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să-i mulțumesc profesorului Monti pentru faptul că are o viziune globală apropo de ceea ce trebuie făcut. Și acum trec la limba mea maternă. Piața unică are o reputație foarte proastă, pentru că europeanul de rând nu înțelege ce are de câștigat de pe urma pieței comune. În situația globalizării de acum ne aflăm sub, supuși unor presiuni de a lua hotărâri și este foarte important în această comunicare cu cetățenii europeni să fim foarte specifici și foarte deschiși, ca ei să înțeleagă exact despre ce vorbim. Această perioadă de patru luni pentru consultări este necesară, dar în același timp mi se pare că cele trei uh, instituții europene trebuie să conlucreze, Comisia, Consiliul și Parlamentul. De la discuțiile cu Consiliu, din discuțiile cu Consiliu trebuie de asemenea să reiasă ce spun statele membre despre piața unică. Pentru că există clar un, un nivel înalt de protecție națională, de protecționism național. Deci aș dori să vă întreb ce instrumente credeți că putem avea în vedere astfel încât statele membre să poată să ajungă la un compromis cât mai repede cu putință. Mulțumim, profesor Corea. Dacă puteți, foarte pe scurt. Da. Mulțumesc. Am fost oarecum surprins, domnule profesor Monti, auzind că aveți o părere diferită uh, față de um, metodele comisiei. Dar poate că veți uh, reuși să ajungeți la un acord privind cele 50 de măsuri lucrurile sunt cam vagi și nu știu dacă putem fi cu toții de acord cu chestia asta. Mai mult, uh, mai mult decât atât, unele au fost dezbătute, dar va fi foarte greu să facem pasul următor. Ideile acestea uh, sunt la nivele diferite de aplicare în acest nivel, în acest moment. Trebuie să știm la ce nivel se află, astfel încât să vedem ce eforturi sunt necesare pentru fiecare dintre ele. Uh, dar etapa a treia va fi și mai complicată, și anume definirea priorităților. E vorba de 50 de măsuri care, cum spuneam, sunt la nivele, diverse niveluri de greutate, de dificultate și de punere în aplicare. Cum o să evaluăm ce vom prioritiza? Este o chestiune politică și fără îndoială vor fi multe diferențe de opinii uh, în această problemă. Deci, spre deosebire de această metodă, mă voi referi la cele spuse de dumneavoastră, la propunerea dumneavoastră și anume că ar trebui, în primul rând, să abordăm acele chestiuni uh, mai pragmatice pe care ni le indică pragmatismul. Mulțumesc foarte mult! Pentru prima dată în viața mea am onoarea de a da cel puțin un răspuns în locul unui succesor de-al meu, comisarul Barnier. Doamna Verniu, evident nu pot să pretind uh, că știu exact cum gândește Michel Barnier. Există un oarecare grad de coincidență între opiniile noastre, dar vă referați la propunerea 40 o am aici în engleză, mă scuzați, Comisia va adopta o inițiativă legislativă privind accesul la anumite servicii bancare de bază la începutul anului 2011. Evident sunt de acord cu acest lucru, pentru că este una din propunerile pe care am inclus-o în raportul meu și nu mi-am schimbat opiniile chiar dacă au trecut șase luni dar dumneavoastră v-ați concentrat mai mult pe a doua parte, care spune va uh, supune sectorul bancar unei inițiative de autoreglementare privind transparența și comparabilitatea taxelor bancare. Și sunteți cam sceptice apropo de capacitatea și voința sectorului bancar de a face acest lucru. Michel Barnier, știm cu toții, este foarte angajat în materie de reglementare financiară. Și dacă ajung la această concluzie, bănuiesc că are niște motive întemeiate pentru acest lucru. Îmi permit de asemenea să subliniez, și asta e opinia mea personală, că trebuie, evident, să corectăm lipsurile grave de reglementare ale piețelor financiare, lipsuri care s-au manifestat deja. Trebuie de asemenea să să uh, educăm sau să reeducăm piețele financiare să funcționeze ca piețe reglementate. Nu cred că Uniunea Europeană și nici alte țări nu pot să facă pași înainte uh, punându-se planificării activităților uh, financiare. Deci inițiativa aceasta de autoreglementare este bună și ideea propunerii unei autoreglementări, dacă este preluată de cineva, cum e Comisia Europeană care are puterea legislativă, părțile implicate trebuie să-i acorde atenție. Cât privește coordonarea în materie de impozitare, vă preocupă ideea că ar putea să nu fie utilă pentru piața unică. Totuși am descoperit că uh, ambițiile dumneavoastră sunt mult mai mari decât uh, uh eu sau domnul Michel Barnier, deoarece dumneavoastră spuneți că sigur poate să existe o a unui nivel minim pentru impozitele corporative, dar aveți un obiectiv uh, foarte îndrăzneț acum și statele membre nu ar fi de acord cu acest lucru. Și nici măcar eu n-am îndrăznit ca, spre deosebire de dumneavoastră care uh, vă considerați oponent al uh, acestei coordonări, să propuneți de fapt un nivel ambițios de coordonare. Apoi spuneți apropo de TVA că poate în domeniul acesta funcționarea pieței unice are nevoie de uniformizare. Următorul vorbitor, dumneavoastră ați pavat uh, drumul, nu ați deschis drumul către întrebarea profesorului Corea, pentru că amândoi vă referiți la operațiunile care trebuie să fie puse în aplicare și spuneți că sigur că sunt importante consultările publice, dar cele trei instituții trebuie să coopereze, iar poziția statelor membre evident că nu coincide. Deci ce trebuie făcut, ce poate, ce puteți face dumneavoastră, Parlamentul, Consiliu, pentru a ajunge la un consens mai mare, astfel încât să se ajungă la o hotărâre? Profesorul Corea spunea, sigur, e bine să avem 50 de propuneri, dar trebuie să definim prioritățile și să ajungem la un acord. După părerea mea, ce aș face eu? Dar asta este, cum spuneam, doar o opinie personală. Aș, m-aș baza pe consultările care au avut deja loc. De exemplu, pentru fiecare stat membru am un tabel un tabel cu cine este pentru și cine este împotriva diferitelor propuneri din raportul meu și ele în general coincid cu inițiativa Barnier. M-am consultat cu toate grupurile din Parlament și știu cu multă precizie cine este pentru și cine este împotrivă. Și știți mai bine decât mine că s-ar putea să fie variații naționale, nu numai variații la nivelul familiei politice. Deci eu am propus, așa cum de fapt am și propus ca aceste patru luni să fie dedicate consultărilor largi cu opinia publică, dar de asemenea să fie concentrate pe produsele semifinite ale consultărilor care au avut uh, loc pentru a avea o bază concretă pentru a ajunge la un compromis cu statele membre. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, profesor Monti. Există o solicitare de luare la cuvânt din partea de luare de cuvânt din partea liberalilor și pentru a asigura un echilibru, zic să-i permitem domnului Lockegaard să-și adreseze întrebarea. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc domnului Monti pentru răspunsurile foarte bune oferite. Sunt de acord că nu ne mișcăm uh, cu viteza optimă, nu suntem destul de ambicioși. Sunt de acord că nu am beneficiat de atenția media cuvenită. S-au întreprins foarte multe eforturi pentru a prezenta opinie publice summiturile Însă, discutând despre un asemenea subiect, cred că trebuie să avem o mai bună strategie de marketing, să-l vindem mai bine. Trebuie să identificăm mult mai bine această platformă pentru ca ea să poată fi mai bine vândută opiniei publice. Și aș dori să aflu opinia domnului Monti cu privire la acest subiect. Cred că domnul Barroso ar trebui să preia această sarcină și am putea și noi să insistăm la rândul nostru astfel încât uh, lucrurile să fie transpuse în realitate. Mulțumesc! Um, by the way, Mr. Chairman... Domnule președinte, mm, nu am văzut că ați revenit și nu am uh, N-am putut să mă adresez dumneavoastră la începutul intervențiilor mele neștiind acest lucru. Îmi cer scuze. Referitor la întrebarea adresată, acest subiect pentru care este responsabilă Comisia IMCO este un subiect care a fost tratat ca atare la nivelul Comisiei Parlamentare. Sigur, vizibilitatea politică nu este acolo unde ar trebui să fie, Vizibilitatea politică nu este necesară doar pentru satisfacția celor implicați, ci este necesară pentru simplul motiv că statele membre consideră că cetățenii nu percep importanța acestei inițiative ca atare și din acest motiv inițiativa nu va avansa uh, în ritmul dorit. Spun acest lucru Ținând cont de faptul că președintele Comisiei mi-a făcut o mare onoare oferindu-mi dosarul pentru acest raport și m-am adresat și președintelui Comisiei spunând că valoarea oferită dosarului nostru ar fi extraordinară dacă el uh, s-ar alătura inițiativei noastre. Nu este o inițiativă emblematică pentru strategia Europa 2020, Asta pentru că um, piața unică nu este o simplă emblemă, ci este însuși spiritul european care ne oferă avântul de a merge mai departe. Thank you very much, professor. Now, in order not... Mulțumim, domnule profesor. Invit, o invit acum pe colega mea, doamna Tun, să prezideze a doua parte a reuniunii noastre, și anume Single Market Act, o mai bună guvernanță a pieței unice. Aveți cuvântul. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Grec, domnule președinte, stimați miniștri, stimați eurodeputați, stimați invitați, stimați cetățeni, am onoarea de a vă bun venit la forumul privind guvernanța pieței unice. Aș dori, în primul rând, să urez bun venit, bun venit domnului Olivier Chastel și domnului Fabian Zulec, cei doi vorbitori pentru această subsecțiune, aceștia au fost deja salutați de președintele nostru Malcolm Harbour. Mă bucură faptul că, organizând forumul acesta propus de mine în tabloul de bord, beneficiază de sprijin larg în Parlamentul European. Și nu numai, pentru că și la Comisia Europeană beneficiază de sprijin. Îi mulțumesc așadar domnului uh, Barnier pentru angajamentul de care a dat dovadă la acest uh, proiect. Ținând cont de uh, propunerea 44, uh, vom uh, guverna piața unică împreună cu toți partenerii, creând un forum pentru piața unică cu Parlamentul European în fiecare an, implicând celelalte instituții, reprezentanții ai statelor membre, reprezentanții autorităților locale și regionale, reprezentanții Parlamentelor Naționale, reprezentanții societății civile și Uh, părți direct interesate. Domnule profesor Monti, aș dori să spun că acest forum va plasa piața unică în centrul dezbaterii și va aduce această discuție mai aproape de cetățeni, însă totul depinde de noi. Astăzi vedem că mergem cu un pas în față în, acest, în această direcție. Discutăm despre parteneriatul care trebuie creat cu statele membre în vederea finalizării pieței unice. Trebuie să evoluăm în, pentru a aduce piața unică mai aproape de cetățeni. Martin Coroliț a, dovedat, a dovedit cât de important este acest subiect prin prisma viitoarei președinții poloneze. Mă bucură faptul că avem în rândul nostru invitați din Sventokșesche, din Cracovia, unde va avea loc forumul la anul, de la Maastricht, din Varșovia și așa mai departe. Avem reprezentanții ai societății civile, persoane tinere. Aceste persoane și-au manifestat dorința de a participa în acest proces pentru conturarea pieței unice. Trebuie subliniat faptul că eurodeputații au o răspundere foarte mare în acest proiect și permiteți-mi să-mi încurajez toți colegii pentru a participa la activitatea de sensibilizare față de piața unică în statele membre. În ceea ce privește implementarea planului Comisiei, trebuie să dezbate mult mai amplu acest subiect. Prin urmare, este nevoie să se organizeze întâlniri între eurodeputați și reprezentanți ai Parlamentului Național și ai guvernelor responsabile pentru transpunerea actelor normative europene. Consider că Single Market Act ne va îndrepta către o mai bună funcționare a pieței unice. Dar consider că Single Market Act nu este o Biblie, după cum a spus uh, domnul Barnier, și cred că există posibilitatea de a îmbunătăți acest document. Începem acum să implicăm pe cetățeni și aceștia trebuie să participe activ la îmbunătățirea Single Market Act. Avem nevoie de obiective clare de performanță. Este bine că uh, scădem deficitul de transpunere, dar acesta este doar un pas înainte. Trebuie să întreprindem și alții, de exemplu stabilirea de repere în ceea ce privește încălcările. Aceste aspecte sunt problematice, într-adevăr, domnule Monti. Avem nevoie de piața unică pentru a ierarhiza responsabilitățile între părțile direct vizate. Buna funcționare a pieței unice, care este nucleul integrării europene, trebuie să fie responsabilitatea noastră colectivă. Trebuie să întreprindem un efort colectiv pentru ca piața unică să funcționeze mai bine în interesul tuturor, în interesul cetățenilor obișnuiți. Se întreprind acum eforturi în acest sens. Și acum, acestea fiind spuse, aș dori să trecem mai departe și să dau cuvântul președinției domnului Olivier Chastel. Merci beaucoup. Monsieur le Président. Euh, Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte, domnule ministru, stimați parlamentari. Este o mare onoare să pot să mă exprim în fața dumneavoastră cu această ocazie la primul forum asupra pieței unice. Uh, cu toții cunoaștem provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană în următorii 10-20 de ani. Uniunea Europeană trebuie să se doteze cu o strategie 2020 și piața unică este un atu, dar și un instrument indispensabil al acestei strategii. Strategia 2020 și piața unică nu trebuie să se rezume la declarații de intenție, trebuie să avem acțiuni concrete și o nouă guvernare cons- consolidată. Relansarea pieței unice după reprezintă o finalitate comună a tuturor actorilor europeni, naționali și regionali. Fiecare întreprindere, fiecare cetățean este necesar în această dezbatere. Mă exprim în numele președinției Consiliului și țin să mulțumesc Comisiei și Parlamentului European, în special președintelui Comisiei actuale, Malcolm Harbour, pentru, a lansa, pentru lansarea dezbaterii publice în legătură cu piața unică. Și noi avem o responsabilitate foarte mare pentru a ne angaja în acest dialog în mod eficace în uh, realizarea uh, unei pieți unice la sfârșitul anului 2012. Domnul comisar Barnier a prezentat în uh, secțiunea anterioară acest Single Market Act. Uh, instrumentele de la propunerea 44 până la propunerea 50 facilitează piața unică. Consiliul încă nu și-a prezentat poziția asupra acestei comunicări, deci aici mă pot exprima doar cu titlul preliminar și fără a implica vreun stat membru. Avem obiectivul de a adopta concluzii uh, în data de 10 decembrie care vor fi și instrumente pentru a îmbunătăți buna guvernare a pieței interne. Mai concret, am menționat conținutul câtorva din acestor propuneri pentru care instituie un nou cadru de dialog pentru a introduce texte și în, care să fie în serviciul beneficiarilor principali cetățenii europeni. Să începem cu prima inițiativă de bună guvernanță care vizează procesul de evaluare reciprocă, propunerea 44 raportul din ianuarie 2010, Comisia IMCO a Parlamentului European sugera organizarea unui forum anual al pieței unice. Această inițiativă a fost lansată pentru a promova un mai bun schimb de informații și uh, a unui angajament în legătură cu punerea în aplicare a legislației privitare la piața internă existența rețelelor active și interconectate la toate nivelurile, politic, administrativ, parlament, eh, întreprinderi, societăți civile, toate fiind eh, strategice pentru atingerea unor bune rezultate. Ca urmare, Comisia va realiza o evaluare reciprocă între statele membre în legătură cu punerea în aplicare a directivei serviciilor. Uh, de asemenea, există o consultare publică a actorilor interesați în septembrie acestui an. Concluzia acestei munci uh, va fi un raport al Comisiei care va fi transmis Consiliului și Parlamentului până la sfârșitul anului. Uh, vom, vor începe discuții la începutul anului 2011 pentru a îmbunătăți Uh, piața interioară a serviciilor. Este util să reamintim importanța bunei funcționări a pieței interne a serviciilor uh, pentru însuși viitorul uh, competitivității economiei noastre. Propunerea 45 vrea să mărească sistemul de informații interne. Există acest sistem informații interior al pieței unice, uh, o, un instrument online de cooperare între administrațiile diverselor state. Acest IMI conectează administrațiile și consolidează dialogul, facilitând schimbul de informații în legătură cu piața internă. Cooperarea între administrații, administrațiile statelor membre este indispensabilă pentru a crea o piață fără frontiere. Uh, înțeleagă și de directiva serviciilor și de calificările profesionale uh, și există aplicații pentru alte domenii. Aceste lucruri au fost apreciate pozitiv de către Consiliu. Propunerea 47, care vizează 0,5% de deficit de transpunere a directivelor uh, permite un instituie un tablou de concordanțe. Uh, statele membre au obligații comune în legătură cu transpunerea și termenele uh, directivele europene, însă există diferențe de mărime, de structură, există structuri analoge Eh, flexibile care permit statelor membre să facă față problemelor de transpunere. Eh, tabela de marcaj a eh, pieței interne care permite să evităm un deficit de transpunere și are o, o influență pozitivă asupra procesului de transpunere. Decurge din tabela de marcaj a 20, numărul 21, care a arătat că uh, există 0,9% din directive uh, pentru care a expirat termenul de transpunere și acestea nu fusese transpuse de către 27 de state membre. Totuși, termenul minim mediu pentru uh, de transpunere a directivelor este prea de durată într-o lume ideală, nu ar trebui să existe întârzieri de transpunere. Însă noi considerăm că instaurarea unui deficit maxim de 0,5% din transpuneri riscă uh, să uh, nu fie respectat de anumite state membre. Aceste tabele de concordanțe pentru fiecare directivă nu se face uh, această propunere propunere ridică temeri în legătură cu munca de transpunere, în legătură cu complexitatea de transpunere în statele federale și constrângerile bugetare. Ca și gardian al tratatului, Comisia are interesul de a uh, urmări statele care nu respectă termenele, termenele de transpunere și următoarea comunicare în legătură cu punerea în aplicare a articolului 260 a suscitat un interes uh, special uh, din partea statelor membre. Președinția belgeană a Consiliului va organiza în 22 și 23 noiembrie o conferință cu privire la transpunerea directivelor europene pentru a avea un schimb de bune practici existente și uh, tracerea unor concluzii care să permită sistemul de transpunere a directivelor europene. S-au evocat uh, procedurile de încălcare. Uh, noi în Belgia suntem în special conștienți că suntem ultimii pe clasamentul uh, încălcărilor în legătură cu punerea în aplicare a Uh, regulamentelor și uh, deciziilor europene. Uh, trebuie să remarcăm că pentru anumite proceduri de încălcare, observațiile Comisiei Europene au fost făcut obiectul unor contestări legitime din partea statelor membre vizate. În alte cazuri, statele membre așteaptă mult timp un răspuns din partea Comisiei și, în ciuda acestui fapt, toate uh, procedurile contestate sunt contabilizate în totalul procedurilor de încălcare. Noi avem contacte regulate cu Comisia și am creat noi instrumente, cum ar fi Geopilot și Solvit, pentru a soluționa aceste uh, lucruri. Termin prin a spune că tabela de marcaj uh, trebuie să servească și ca sistem de informare și dialog cu statele membre. Uh, propunerea 49 EFO evocă acest lucru că trebuie să uh, promovăm uh, ghișeul unic și uh, por- un portal european comun. Uh, atunci când Europa se ceartă, toată lumea observă. Atunci când Europa se pune de acord, nimeni nu bagă acest lucru în seamă. fie orice stat membru uh, se lovește de dificultăți în transpunere și deseori cetățenii nu sunt informați în legătură cu drepturile lor sau sunt chiar informați prost și uh, sunt convinși că au mai multe drepturi decât au în realitate. Cetățenii nu sunt informați corespunzător în legătură cu ceea ce poate sau nu face Europa în legătură cu instrumentele de informare, de asistență în piața internă. Chiar și pentru utilizatorii avertizați, e, rămâne dificil să uh, devină, rămâne dificilă navigarea labirintului de rețele de asistență și chiar și siturile de informare pe piața internă uh, de aceea Comisia a dorit să reunească aceste informații pertinente într-un portal unic, uh, un site uh, care va fi relansat cu această ocazie. Sunt convins că apropierea cetățenilor europeni și conștientizarea achiului interior cu privire la accesul la informații uh, poate să fie susținut de fiecare dată. Uh, ca cetățeni, suntem cu toții interesați de ceea ce face Europa în mod concret pentru a facilita viața de zi cu zi și pentru a facilita, de exemplu, mobilitatea, chiar dacă este vorba de o vacanță sau o mobilitate mai prelungită. Avem anumite drepturi atunci când avem probleme și există deja uh, rețele eficace, însă acestea trebuie să fie aduse la cunoștința publicului larg. Președinția belgiană a contribuit la aceste lucruri, punând pe site-ul său informații utile și ușor de, utiliz- de folosit în legătură cu serviciile acordate întreprinderilor și cetățenilor europeni. Inițiativele, cum ar fi noul portal Europa va aparține, uh, au un uh, potențial extrem de mare și uh, rețelele cum ar fi Solvit au uh, o activitate care îndreaptă interlocutorul, cetățeanul, către uh, locul unde poate să fie asistat cel mai bine. Acest, în acest fel se demontează uh, mecanismele acțiunilor europene. Propunerea 50 eh, consolidează procesul EU-Pilot și rețeaua Solvit. EU-Pilot eh, vrea să rezolve problemele de aplicare ale dreptului comunitar într-un context informal și eh, vrea să anticipeze procedurile de încălcare contestate. Unele state membre sunt în, în continuare în afara proiectului EU Pilot, printre care și Belgia autoritățile sunt invitate să se exprime în legătură cu participarea la acest sistem începând cu 1 ianuarie anului viitor. Uh, subliniem uh, rolul uh, din ce în ce mai important jucat de rețeaua Solvit. Este vorba de servicii pentru public care permite uneori să se rezolve foarte rapid problemele transfrontaliere al uh, treilea, a treia secțiune de astăzi va oferi uh, ocazia de a examina mai în profunzime cum se poate găsi o uh, relație între administrațiile europene, pentru că raportorul este uh, nu altul decât Cristian Bușoi, care a redactat un raport în Parlamentul în legătură cu Solvit. Uh, mă bucur că uh, această acest instrument de rezolvare a conflictelor este un succes, începuturile sunt promițătoare și uh, rețeaua a reușit să stabilească o relație de încredere cu partenerii săi. Președinția belgiană uh, acordă o mare atenție promovării Solvit și uh, următorul atelier Solvit va avea loc în 23-24 noiembrie cu ocazia unei conferințe în legătură cu armonizarea legislației comunitare. Eh, stimat auditoriu, doamnelor și domnilor, eh, sper că până la sfârșitul anului 2012 fiecare dintre noi va putea să spună că piața unică a fost realizată mulțumită participării dumneavoastră și a susținerii dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Chastel. Dau cuvântul domnului Fabian Suleic acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru invitația de a vorbi astăzi aici și pentru faptul că am uh, posibilitatea de a inaugura, de a participa la inaugurarea forumului pieței unice. Prezentarea mea se referă la modul în care guvernanța Single Market Act uh, va duce la o mai bună guvernanță a pieței, uh, uh, o mai bună guvernanță a întregii pieței unice. Consider că implementarea regulilor existente și a îmbunătățirilor propuse sunt lucruri fundamentale pentru o piață digitală europeană care reprezintă subiectul prezentării mele de astăzi. Deci, Ceea ce s-a propus deja prin implementare, să sperăm, va genera o mai bună piață unică, în special la servicii, pe care să se bazeze piața digitală unică. La Centrul nostru pentru politici europene, EPC, ne-am implicat în ultimii ani în ceea ce privește piața digitală unică. Considerăm că piața digitală unică poate să aducă beneficii întregii Europe. Nu este doar o chestiune de a oferi avantaje întreprinderilor, întreprinderilor ci și cetățenilor, IMM-urilor, multinaționalelor și sectorului public. De ce este necesar să avansăm? Asta pentru că economia europeană se modifică constant vedem că tehnologia ne modelează lumea într-un mod foarte rapid. Avem tehnologie în toate sectoarele societății și în toate sectoarele economiei. Vedem că apar noi produse, noi servicii în sfera digitală, ceea ce înseamnă că asistăm la un nou fenomen, prin, de exemplu, um, excluziunea digitală. Valorile globale se modifică și ele, în special în economia virtuală, mai degrabă în economia virtuală decât în cea reală. Cunoștințele au, reprezintă un factor cheie în producție și deocamdată discutăm despre posibilitățile ca anumite companii să își externalizeze uh, anumite servicii sau filiale. Se modifică și sfera câmpului muncii, persoanele acum pot să lucreze de acasă, există proiecte, se lucrează la proiecte, doar există uh, lucrători independenți și așa mai departe. Uh, așadar, se dezvoltă și noi modele de afaceri și crește acum rata comerțului online. Vedem că cunoștințele în acest domeniu, în domeniul online, reprezintă o plus valoare pentru sfera întreprinderilor. Așadar, discutăm nu doar despre sectorul tehnologiei și informației, ci despre sectorul pieței europene economice, care suferă schimbări din cauza modului în care evoluează piața digitală. Dacă se modifică piața unică, atunci, desigur, trebuie să se modifice și piața digitală. Trebuie ca piața unică să aibă o guvernanță în ton cu economia bazată pe cunoaștere. Deci nu trebuie să îndepărtăm uh, obstacolele pasiv, ci trebuie să construim activ o piață unică. Trebuie să recurgem la armonizare prin măsuri pozitive, în special dat fiind faptul că pentru cetățeni și pentru IMM-uri este nevoie să aibă un mediu stabil, un mediu constant pentru a se implica activ. Trebuie să nu avem doar o liberă circulație a bunurilor, ci și uh, a serviciilor și a cunoștințelor. Trebuie să recunoaștem importanța cunoașterii în producție. Este un bun veritabil, prin urmare trebuie să analizăm situația brevetelor și a drepturilor de proprietate intelectuală pentru a implementa sisteme de protecție a cunoașterii. Atenția um, a trecut către economia nematerială, sectorul bancar online, sectorul comercial online, sectorul guvernanței online. Prin urmare, capitalul uman devine crucial și atunci trebuie să ne îndreptăm către educație, către mobilitate, migrație, atunci când discutăm despre comerțul de servicii. Adesea, acest serviciu implică și mobilitatea persoanelor. Noile provocări care ne stau în față uh, sunt uh, prezentate în această listă care poate continua. Uh, avem aici sectoare politice dificile, de exemplu protecția consumatorilor, uh, infracțiunile digitale. Trebuie să vedem ce se întâmplă pe internet, pentru că adesea vedem că acest domeniu este prost reglementat din punct de vedere juridic. Trebuie să analizăm sectorul protecției datelor, pentru că în continuare acest sector este fragmentat. Și nu în ultimul rând să analizăm abilitatea guvernelor naționale de a impozita și reglementa acest domeniu. Uh, trebuie analizată situația în care aceste chestiuni pot fi reglementate doar la nivel național. Consider că este foarte important să crească competitivitatea sectorului digital european. În sectorul telecomunicațiilor am reușit să generăm mai multă competitivitate. Însă suntem în urmă în ceea ce privește crearea de conținut digital. Piața unică digitală arată că este un factor cheie pentru productivitate și inovare și poate să aducă cel puțin 2% la PIB până în 2020. Potențialul este probabil mult mai mare decât atât. Prin urmare, contribuția la redresare economică poate fi una reală. Acest lucru se întâmplă la nivelul tuturor întreprinderilor europene. Nu discutăm despre productivitate și inovare doar în sectorul TIC, ci în toate sectoarele economice care doresc să-și îmbunătățească performanța prin aplicarea de tehnologii. Există mai multe beneficii la nivelul pieței unice digitale. Putem îmbunătăți ocuparea, uh, putem facilita servicii publice eficiente, putem uh, adresa uh, problemele precum schimbarea climatică în mod corespunzător. Cetățenii doresc și se așteaptă să le oferim o piață uh, digitală europeană deschisă, accesibilă și sigură, asta în special mm, pentru tânăra generație. Nu putem explica de ce nu putem cumpăra anumite produse online, de ce nu putem face download pentru anumite produse. Nu putem explica de ce cetățenii au drepturi variate în acest domeniu și simt că există o protecție discriminatorie. Ei bine, consider că generația digitală uh, se așteaptă de la noi să avem o piață digitală unificată și Uniunea Europeană trebuie să dea curs acestor doleanțe. În ceea ce privește recomandările noastre, nu o să le parcurg pe toate din lipsă de timp. Multe dintre aceste recomandări au au fost reflectate în discuția prezentă. Trebuie să, uh, să subliniem importanța sectorului pieței digitale. Uh, odată cu raportul Monti, am sperat ca acest subiect să fie preluat de președintele Comisiei și să fie manifestată presiune pentru uh, punerea lui pe ordinea de zi. Avem nevoie de o piață online în care consumatorii să aibă încredere. Cuvântul încredere este cheie aici. Avem nevoie de un mediu antreprenorial uh, adaptat la economia bazată pe cunoaștere. Avem nevoie de un cadru juridic pentru bunurile oferite de cunoaștere și avem nevoie de construirea uh, unei infrastructuri în acest sens uh, pentru uh, alfabetizarea digitală. Toate aceste propuneri sunt stipulate în materialul publicat de noi, care vă va parveni la final. La final am avut leadership, pot spune că am avut uh, leadership la nivel înalt în acest sens, avem strategia Europa 2020. Președintele Barroso a subliniat importanța acestui subiect în repetate rânduri. De asemenea, am avut și raportul Monti, unde mers excelent. Ne-a bucurat faptul că am putut să ne aducem și noi contribuția uh, în elaborarea acestui raport. La nivel european vedem că sunt create diferite agende și voi menționa doar trei dar uh, pot fi menționate și politicile industriale aici. Um, menționez însă faptul că există riscul fragmentării dacă nu se menține coordonarea. Trebuie să a um, fim atenți ca acțiunile să fie coordonate. Dacă vrem o piață digitală europeană, atunci avem nevoie să înregistrăm simultan progres în mai multe domenii și asta uh, într-un mod accelerat. Deja rămânem în urmă, însă în continuare mai există oportunitatea de a face ceva, dar trebuie să ne mișcăm rapid. În propunerile uh, de acum sunt menționate foarte multe chestiuni cheie. Există dorința de a se face progrese în mai multe sectoare, dar nu se specifică foarte clar cum anume trebuie să arate progresul, ce anume trebuie să fie acesta. Avem nevoie de o formulare mult mai clară, așa că sperăm ca în timpul ce ne-a rămas să reușim să, concret, să formulăm propuneri în termeni mult mai concreți. Aș dori să mă refer la faptul că mă interesează dacă există o viziune comună privind piața digitală unică la nivelul instituțiilor europene. Și adresez o întrebare în acest sens. Oare avem ambiția suficient de îndrăzneață pentru a merge mai departe? La urma urmei nu contează propunerile pe care le avem acum în față, ci scopul ultimativ este acela ca în viitorul nu prea îndepărtat toți actorii de pe piața unică să uh, se simtă, să simtă faptul că sunt într-un mediu unificat și nu într-un mediu fragmentat, naționalizat, cu puține reguli de protecție în spațiul cibernetic. Dacă um, vom avea piață unică în lumea fizică și în cea virtuală, atunci consider că aceasta va fi unitatea de măsură pentru finalizarea pieței unice în ansamblul acesteia. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Auzind uh, această multitudine de provocări, de șanse, de subiecte, sunt convinsă că toți aveți sentimentul că Buna guvernanță este cea care va structura marea și vânturile cu care ne confruntăm. Să continuăm pe această temă. Aș dori ca în primul rând să îi adresați întrebări domnului Chastel, care trebuie să plece ceva mai devreme. Doamna Roitova are de adresat o întrebare domnului Chastel, dacă nu, poate altcineva. Doamna Gebhardt. Äh, äh. Mulțumesc, secretar de stat, ministru. Ați vorbit despre implementarea directivei serviciilor și ați menționat dificultățile legate de această implementare. Ați spus că este uh, recomandabil ca aceste directive să fie implementate cât mai repede. Acest lucru este important pentru că, iată, vedem că, de regulă, statele membre sunt de acord cu termenul stipulat pentru implementarea directivelor. Am fost raportoare pentru directiva privind serviciile. Uh, procedura de evaluare reciprocă a fost foarte complicată, prin urmare am uh, uh, sugerat să fie oferit un răgaz de trei ani pentru implementare, însă la final s-a ajuns la doi ani. Și iată că a durat în la final cu șapte-opt luni mai mult decât s-a prevăzut inițial. Guvernele din statele membre au și ele o răspundere în ceea ce privește viteza implementării directivelor. Însă să nu uităm că mai există încă un aspect aici care este mult mai important în opinia mea. Este vorba, nu în ultimul rând, și de calitatea implementării. O implementare rapidă nu înseamnă neapărat o implementare corectă și bună. Prin urmare, aș dori ca propunerea 47 a Comisiei să, aș dori să sprijin această propunere pentru că reprezintă o măsură prin care se garantează o mai bună transparență privind implementarea la nivelul statelor membre. Și cred că în acest sens ar trebui să uh, abordați uh, subiectul uh, la Consiliu fără a vă pripi cum ați făcut-o înainte. Doamna Râle are cuvântul acum. Foarte frumos a făcut introducerea doamna Gebhardt pentru că am avut o dispută în ceea ce privește raportul Weisgerber privind tabelurile de corelare. Și Consiliul nu a fost dispus absolut deloc să vină cu o propunere constructivă, ci a blocat, blocat orice demers. Mă întreb așadar cum anume putem face un control dacă tabelurile de, uh, ta, ta, uh, tabelul de corelare nu poate să funcționeze. Am dorit să iau cuvântul pentru că vreau să spun că calitatea implementării este cea care dă calitatea legiferării. Consider că la implementare trebuie să se țină seama de calitatea actului normativ în sine. Mă refer aici, de exemplu, la achizițiile publice, unde în 2004 ne-am propus să avem o revizuire pentru modernizare și simplificare. Însă, la final, care a fost concluzia? Nu s-a simplificat nimic, nu s-a modernizat nimic, ci totul a căpătat o aură mult mai complexă. Deci, acest punct este foarte important pentru mine. Și, nu în ultimul rând, doresc să menționez uh, procedura de încălcare a obligațiilor mereu aud faptul că procedurile de încălcare sunt lipsite de transparență și că mereu durează mult prea mult. Domnul profesor Monti a făcut o propunere foarte bună la acest capitol. A propus ca durata neimplicării să fie de, să fie de luni, în rest 12 luni. Însă, din păcate, nu mai regăsesc această propunere bună uh, la domnul, în propunerea domnului Barnier. Acesta nu mai este aici, însă mi-a spus că va uh, fi informat cu privire la ceea ce se va discuta aici. Deocamdată nu este nimic mai lipsit de transparență decât procedura de încălcare și cred că comisia va trebui să facă ceva în acest sens. Mulțumesc. Mulțumesc, spune doamna Tun. Dorește cineva să adreseze alte întrebări domnului Șastel? Doamna Roitova. Cred că e o neînțelegere aici, pentru că am o întrebare adresată mai multor vorbitori. Iată întrebarea. Întrebarea mea e de natură filozofică, într-un fel. Credeți că este corect să spunem că statele membre Cred că piața internă este un succes care o să ne ajute să trecem dincolo de criza economică și financiară. Chiar credeți că vor să armonizeze regulile? Nu credeți cumva că lucrurile se dezintegrează? Urmăresc ce se întâmplă la Consiliu și mi se pare că o președinție după alta ne arată din ce în ce mai multe eforturi de a încetini armonizarea, de a încetini uh, integrarea. Să vedem multe eforturi care i-au învățat pe cetățeni și, uh, pe, pe, și firmele să folosească piața internă. Și mai am și alte întrebări, dar o voi pune mai târziu. Mai sunt două întrebări și apoi o să înched, închei această rundă. E în regulă, domnule Șastel, doamna Styler și apoi Ana Maria Corața. Deci vă rog întrebări scurte pentru că domnul Șastel trebuie să plece. Pot să aștept până la runda următoare, mă refer, eu mă voi referi la economia digitală. Ana Maria, mulțumesc, Roza. Domnule secretar de stat, vreau să vă pun întrebarea ministrului care mi-a spus că dumneavoastră îmi veți da un răspuns pe larg. Când ați vorbit de transpoziție, m-am bucurat că acordați la fel de multă importanță ca noi a transpunerii în legislația națională a legislației existente. Ce ce înțelegeți să faceți în timpul președinției belgiene pentru a încuraja și pentru a susține statele membre, nu numai în sensul transpunerii, ci și pentru punerea în aplicare corectă a legislației existente privind piața internă. De exemplu, și voi spune în engleză, directiva Ghost, vorbeați despre, ați vorbit despre directiva privind uh, tablou de bord uh, al pieței Există o serie întreagă de exemple pentru jucării, de exemplu. Sunt state membre care au teste sau restricții suplimentare sau certificate suplimentare pe câtă vreme produsul se află deja pe piața europeană. Vorbeați despre o Europa care se realizează, dar care se ignoră. Deci vreau, domnule secretar de stat, ca în numele PPE-ului, să convocați până la sfârșitul anului o reuniune a Consiliului Competitivitate la nivel ministerial. Pentru că avem nevoie de o conștientizare la nivel ministerial pentru a relansa piața internă. Vă mulțumesc pentru răspunsul pe care îl voi primi. Sorry, Mă scuzați, spune președinta, vă rog să vă invit să răspundeți la întrebări. Sunt multe întrebări, doamna Gebhardt. Nu vă înșelați în privința caracterului um, amestecat al intervenției mele. Uh, Consiliul nu s-a pronunțat pe marginea documentului, îl va face la Consiliul de Competitivitate din 10 decembrie. Deci nu mă pot exprima altfel decât cu prudență în numele statelor membre și ca președinte al acestui Consiliu. Sunt de acord cu dumneavoastră apropo de transpunerea rapidă a legislației și de calitatea transpunerii. Eu, cu titlu personal, vă spun că în guvernul belgian mă confrunt cel mai desea, cel mai adesea cu transpunerea lentă și de proastă calitate a legislației și că doresc ca tot guvernul să-și asume uh, să conștientizeze transpunerea legislației europene. Așa că nu pot avea aceeași atitudine astăzi în numele a 27 uh, de state membre ca cea pe care o am în guvernul belgian, unde e vorba de competențele mele. Noi uh, luăm o serie întreagă, facem o serie întreagă de hotărâri pentru a face o transpunere rapidă și de calitate. Uh, și mi-e greu astăzi să mă exprim în numele statelor membre asupra chestiunii pe care ați adus-o dumneavoastră în discuție. domnule Rüle, este adevărat că dacă ar exista la nivelul legislativului prezența acestui sentiment care în sensul simplificării legislației, toate statele membre ar avea o viață mai ușoară când se pune problema transpunerii legislative. Iar în ce privește uh, aplicarea sancțiunilor împotriva statelor care încalcă legislația europeană, de foarte multe ori șeful statului membru respectiv uh, este, și, este de multe ori șeful comisiei respectivă, așa că așteptăm de multe ori foarte mult timp uh, un răspuns la întrebările pe care le punem apropo de această procedură de încălcare și de foarte multe ori așteptăm o sentință a acelei comisii faă de elementele pe care le supunem comisiei respective. Mă exprim aici cu titlu personal din experiența pe care o am de trei ani și nu vorbesc în numele statelor membre. Doamna Roitova. nu spuneți președinția sau președințiile succesive ale Consiliului încetinesc un număr de elemente legate de piața unică. Știți în ce măsură președinția Consiliului fa- face progrese într-un anumit domeniu. Aveți aici un reprezentant al președinției belgiene care, în singurul domeniu la care v-ați referit, acela al brevetelor, această președinție n-a făcut, a făcut enorm de multe eforturi pentru a, a rezolva, pentru a finaliza acest raport. Asta nu înseamnă că toate statele membre joacă același joc, asta nu înseamnă că Consiliul este eficient în această materie, dar eficiența Consiliului, ambiguitatea Consiliului în care sunt reprezentate 7, 27 de state membre uh, au rolul lor, dar nu să nu punem la îndoială voința președinției care uh, de patru luni încearcă să găsie la unele probleme, pentru ca problema brevetelor, de exemplu, ca urmare a depunerii propunerii făcute de comisie la 30 iunie trecut să poată să fie finalizată. La reuniunea de mâine a Consiliului Competitivitate vom încerca să putem ajunge la o finalizare pe acest subiect, poate cu acordul celor 27 de state membre. Doamna Corața Bild, cred că lucrul cel mai util pe care putem să-l facem este ceea ce vom încerca să facem noi în săptămâna 22, 23, 24 noiembrie și anume să comparăm practicile din statele membre pentru că în felul acesta vom uh, Uh, afla care sunt instrumentele pe care le folosesc statele membre pentru a face transpunerea legislativă. Prea multe state membre consideră că transpunerea legislativă uh, trebuie abordată într-o manieră specifică, specifică numai statului membru respectiv și de multe ori nu există o viziune a ceea ce se întâmplă în altă parte și de foarte multe ori mult mai bine. De aceea, pe 22 noiembrie, organizăm această săptămână a transpunerii pentru a putea activa un mecanism de schimb reciproc privind cele mai bune practici. Voi ține cont de propunerea dumneavoastră, voi transmite uh, ministrului uh, pentru a reuni Consiliul Competitivității până la sfârșitul președinției belgiene. Mulțumesc, domnule Chastel. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră și înțelegem că, dacă trebuie să plecați mai devreme, uh, vă cere președinția, trebuie să fiți în multe locuri în același timp. Mai erau întrebări mai erau întrebări privind piața digitală. Cred că doamna Styler vrea să pună o întrebare, da. Mulțumesc și cred după aceea doamna Roitova. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumim vorbitorilor și celor care au contribuit S-a spus uh, un lucru important aici uh, și domnul Șastel s-a referit la el și anume gestionarea așteptărilor și taxele pentru telefonia mobilă. E vorba de taxe pe care trebuie să le plătească cetățenii. Într-o economie digitală, cum face fața acestor așteptări ale cetățenilor? Cetățenii doresc anumite lucruri și noi rămânem în urmă. Aș dori să știu ce au de spus vorbitorii în această privință și um, din cele 50 de propuneri sunt 5 care se referă la economia digitală și în prezentarea lui Fabian Zuleg era oarecare confuzie privind, aceast, privind agenda digitală pentru Europa. Cum ajung împreună aceste lucruri? Pe mine mă preocupă un lucru. Sunt propuneri mari, mărețe, nu? Dar cum o să se împartă această plăcintă? Cum o să facem noi față așteptărilor cetățenilor? pentru că, de fapt, crește scepticismul apropo de ce se întâmplă în Uniunea Europeană într-un moment în care trebuie să arătăm altceva. Poate că este momentul ca discuțiile care uh, continuă de multă vreme să înceteze și să trecem la fapte. Suntem spre sfârșitul anului 2010 și ne îndreptăm rapid către 2012 și atunci ar trebui să sărbătorim cea de-a 20-a aniversare a pieței unice și vrem să vedem ce s-a realizat, dacă sunt îmbunătățiri sub forma pe care uh, o dorim noi. Ați vorbit despre capitalul uman și despre mediul de afaceri într-o economie a cunoașterii. Poate ne veți spune mai multe despre acest lucru ca să vedem uh, dacă putem avansa către această economie a cunoașterii. Mulțumesc foarte mult. Mai dorește cineva? Da. Doamna Roitova. Mulțumesc. Vreau să comentez a doua parte. Sigur, piața unică nu este un sistem închis. Funcționează în piața globalizată, în lumea globalizată, ceea ce are un impact asupra măsurilor de sporire a încrederii în, în mediul digital. Ați menționat, printre altele, că aici există niște dificultăți pe care le cunoaștem. De fapt, am vorbit despre ele la alte audieri publice, acum vreo câțiva ani. Nu ne e greu să îndeplinim anumite măsuri. Iar în ce privește încrederea cetățenilor în mediul digital, S-a adoptat acum patru ani un raport, chiar aici, în Parlament, în care am definit 25 de măsuri specifice, iar Comisia a început să activeze pe marginea a patru sau cinci dintre ele. Și mă întrebam dacă aveți informații suplimentare pentru noi sau vreo evaluare de impact privind măsurile pe care le-am adoptat noi atunci și în al doilea rând, și poate mai important decât ce am spus până acum, armonizarea regulilor privind conținuturile de pe internet nu poate să funcționeze dacă nu este supus unui acord mai larg, unui acord global, pentru că aici e un mediu global. Comunicarea se face la nivel global și chiar cred că trebuie să ținem cont de acest lucru. Când încercăm să reînviem piața internă, ar trebui să mergem dincolo de granițele Schengen, să discutăm armonizarea și cu alți actori. Aveți comentarii pe această margine, doamna Roită, vă mulțumim. Și acum aș dori să-i pun domnului Țulec și poate și domnului Monti să răspundă la întrebările puse până acum. Mai ales că doamna Styler i s-a adresat direct domnului Monti. Okay, um, just on, on data roaming, um, I, I, I think it... În ceea ce privește roamingul de date, da, într-adevăr, cred că trebuie să ne să dăm curs promisiunilor făcute deja. Există așteptări la nivelul cetățenilor și aceștia se confruntă cu anumite dificultăți în momentul în care călătoresc și încearcă să achiziționeze ceva pe sau când încearcă să achiziționeze ceva pe internet. Cu cât uh, așteptăm mai mult, cu atât aceștia își vor pierde încrederea în uh, ceea ce se întâmplă aici la nivel decizional. În ceea ce privește uh, modul în care toate uh, cele spuse de mine converg, ei bine, sper ca la final să aibă loc o convergență. Și, desigur, totul se leagă de răspunsul la întrebarea care a fost impactul măsurilor luate până acum. Când vorbim despre crearea unei piețe digitale europene, nu discutăm doar despre crearea anumitor componente – pentru a avea, într-adevăr, o piață digitală unificată, trebuie să progresăm într-o serie de sectoare simultan. La urma urmei, consumatorii, IMM-urile trebuie să decidă dacă au suficientă încredere în internet pentru a face comerț la nivel transfrontalier, așa cum nu au mai făcut-o până acum. Cred că pericolele, riscurile conținute în uh, pachetele de acum sunt date de faptul că există domenii care ne blochează, care, în care nu se face, nu se registrează progres. Și dacă nu avem progres, fie că vorbim despre protecția consumatorilor, protecția datelor și așa mai departe, atunci nimic nu va funcționa. Acesta este marele pericol ce ne stă în față acum. Sectorul afacerilor Uh, la acest sector există o serie de domenii în care trebuie să progresăm. Din ce în ce mai mult vedem că nu doar multinaționalele, ci și IMM-urile uh, recurg la spațiul virtual pentru afaceri. Însă trebuie să-l securitizăm astfel încât să avem, de exemplu, uh, sisteme de facturare online, sisteme de semnătură electronică, pentru ca la final să avem un progres garantat pe termen lung. Trebuie să analizăm și sectoarele mai dificile, precum uh, sectorul impozitării. Analizând uh, sistemul de TVA, atunci vedem că trebuie să progresăm și la acest capitol. Asta nu înseamnă să spunem că avem nevoie de aceeași rată TVA, același nivel TVA la nivel european. Nu, trebuie să progresăm în ceea ce privește implementarea acestor principii de impozitare. Privind latura globală, trebuie să recunoaștem faptul că internetul există la nivel global și trebuie ca progresul să aibă loc la nivel internațional de asemenea. Însă consider că progresul la nivel internațional nu este neapărat o precondiție pentru progres european. Cred că se pot face multe la nivelul Europei și cred că există lucruri care au fost deja inițiate. Analizând modul în care consumatorii interacționează cu internetul, atunci putem spune că ar fi de preferat ca la nivel internațional să avem un regim de protecție a consumatorilor. Însă, dat fiind că acesta nu există, consider că consumatorii vor înțelege faptul că vor apărea diferențe la nivelul protecției europene și uh, prin comparație cu protecția internațională, unde abilitatea de reglementare este mult redusă. Însă acum cetățenii nu înțeleg de ce există diferențe la nivelul statelor membre europene și cred că aici trebuie să intervenim făcând progrese. Mulțumesc. Domnul profesor Monti dorește și domnia sa să răspundă. Nu pot să rezist la insistențele dumneavoastră atât de frumos formulate. Am uh, auzit două concepte cu care sunt de acord, și anume o mai bună vizibilitate și coerență într-o abordare holistică și, dacă este posibil, uh, totul sub uh, oferind un rol mai mare președintelui Comisiei pentru a genera rezultate concrete. Există acum această perioadă de consultare de patru luni, însă la urma urmei trebuie ca autoritățile de resort să fie cele care au posibilitatea de a ajunge la un acord, de a genera un acord între statele membre, ținând seama de faptul că în proporție de 99% noi știm care va fi rezultatul consultărilor. Mulțumesc. Președinta, nu pot decât să fiu de acord cu dumneavoastră, domnule profesor. Vă mulțumim. Închidem această rundă a reuniunii noastre. Mulțumesc pentru toate intervențiile și pentru toate întrebările. Am mai primit încă o întrebare în scris din partea domnului Bernd Schmittler privind obstacolele protecționiste din calea sectorului uh, biocombustibilului și, tax, uh, și despre taxele pe activitățile energetice. Nu văd că îl avem pe domnul director în sală de la Digimarkt și aș dori să îi transmit această întrebare pentru ca directoratul să ofere un răspuns domnului Schmittler. Trecem acum mai departe la panelul prezidat de domnul Cristian Bușoi. Este vorba despre uh, comunicarea și comunicarea pentru cetățeni. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă Tuna. Voi modera acest, această parte a reuniunii, însă la început permiteți-mi să fac câteva remarce. Piața unică este una dintre cele mai mari realizări europene. Putem să fim mândri de acest proiect. Piața unică are un potențial enorm pentru cetățeni și pentru întreprinderi. Regret faptul că o mare parte a pieței unice rămâne neexplorată. Sprijinul cetățenilor europeni și, pentru, și, al, și al întreprinderilor pentru piața unică nu a fost întotdeauna atât de pregnant precât ni l-am, pe cum ni l-am fi dorit și, dată fiind situația economică, uh, actuală, lucrurile sunt mult îngreunate. Trebuie așadar să intervenim pentru ca cetățenii să aibă încredere în proiectul pieței unice europene. Împreună trebuie să găsim cele mai bune soluții pentru a consolida piața unică și pentru a aduce cât mai aproape de cetățeni și de companii. Avem nevoie de o piață unică ce să genereze mereu o plus valoare pentru acești actori. O piață unică care să dea curs Uh, nevoilor acestora și să îmbunătățească nivelul de trai la nivel european. Iată că acum uh, nimeni alții decât uh, cei care sunt prezenți aici pot să spună mai bine care sunt doleanțele față de piața unică europeană. Discutăm despre comunicarea și capacitarea cetățenilor. avem de față pe doamna Monique Goyens. Um, reprezentanta BEUC și pe domnul Filip de Buc de la Business Europe. Înainte de a le da cuvântul acestora, aș dori să subliniez trei aspecte. Single Market Act, lansat de comisie pe 27 octombrie, conține anumite propuneri pentru capacitarea cetățenilor. Multe dintre aceste propuneri se bazează pe idei și discuții abordate la nivelul Parlamentului European în ultima lună. Europortalul va deveni uh, stop shop-ul pentru toate informațiile de care au nevoie cetățenii și toți actorii vizați la nivel intersectorial. Cred că astfel, împreună cu prezentarea concretă a problemelor și soluțiilor într-un limbaj uh, într-un limbaj uh, simplificat, reprezintă soluția comunicării eficace cu cetățenii și întreprinderile. Propunerea pentru Single Market Act uh, conține și proiectul Solvit la care am activat, care oferă scheme de soluționare a, altern, soluționare a disputelor, scheme alternative. Dacă pentru, însă, însă pentru a beneficia pe deplin de Single Market Act, trebuie să capacităm cetățenii și întreprinderile. În ceea ce privește Solvit, în ciuda succeselor evidente, avem o problemă de comunicare și avem probleme de personal și expertiză juridică pe alocuri. Consider că un dialog permanent între instituții, între statele membre și între diferitele țări solvit și reprezentanții societății civile și a sectorului de afaceri, putem să generăm progres. Nu în ultimul rând, Comisia propune să creeze asocieri între consumatori, producători, ONG-uri, întreprinderi și așa mai departe în procesul de implementare, pentru a iniția, inițiind un dialog cu aceștia înainte de implementare. Astfel, se va ține cont de opiniile tuturor acestor părți vizate, astfel încât la final să fie generată plus valoare pentru cetățeni. Acestea au fost doar trei aspecte, trei idei propuse pentru discuție, astfel încât să identificăm în baza acestora mijloacele cele mai bune pentru a transpune în realitate piața unică la nivelul cetățenilor. Aceștia, acestea fiind spuse, dau cuvântul doamnei Monique Goyens, care a pregătit o prezentare. Aveți cuvântul. Yes, thank you very much. Uh, good... Vă mulțumesc, bună seara tuturor. Mulțumesc, Malcolm, pentru că m-a invitat să împărtășesc opiniile mele în legătură cu actul pieței unice. Salutăm acest forum al pieței unice și Sperăm că acest forum se va repeta în mod regulat și că poate îl vom putea avea în Polonia. Susținem foarte mult această inițiativă. Câteva remarci preliminare înainte de a începe să discutăm piața unică. În primul rând, în actul pieței unice există un fel de interoperabilitate în legătură cu uh, conceptul de cetățean și cel de consumator. Eu nu reprezint interesele cetățenilor, ci interesele consumatorilor. Ceea ce înseamnă că uh, reprezentăm dimensiunea de consumator a un, unei ființe umane. Este doar un aspect, uh, orice uh, ființă umană poate să fie uh, funcționar, angajator și așa mai departe. Nu trebuie să folosim acești uh, termeni cetățean, consumator în mod interșanjabil, pentru că nu este vorba de același lucru. Uh, acest act al pieței unice poate fi considerat o, un început bun, cu toate că domnul Monti spune că este un sfârșit al consultărilor. Într-un fel, vă înțeleg că când spuneți că ar trebui să ne oprim cu consultările și să acționăm. Însă, într-un fel, este sfârșitul unui proces care a fost început de către angajamentul domnului Barroso la începutul mandatului său de a plasa cetățeanul în centrul pieței unice. Uh, raportul domnului Monti a avut foarte multe inițiative bune și, de asemenea, uh, raportul Parlamentului European, pregătit de domnul Grec. Uh, uh, o declarație în raportul Grec spunea că bunăstarea consumatorului trebuie să fie în centrul politicii comunitare și, în legătură cu această declarație, trebuie să fie evaluat actul pieței unice. Uh, am doar câteva minute la dispoziție, așa încât nu voi intra între toate, în toate variabilele pentru consumatori. Uh, s-a făcut o multă muncă în timpul verii, într-o perioadă, într-o perioadă foarte scurtă, consultări inter, interservicii, consultări și multe rezultate s-au, s-au atins. Însă eu trebuie să fiu critică și să vă dau perspectiva consumatorilor în legătură cu situația de acum noi credem că există inițiative interesante și voi reveni la acestea, însă în uh, total nu s-a acordat suficientă prioritate acelor inițiative care au potențialul de a avea un impact pozitiv asupra consumatorilor europeni. După aceea, mai există și o preocupare că în prea multe instanțe piața unică este văzută doar în dimensiunea de activități transfrontaliere pentru consumator și pentru uh, um, uh, întreprinderi, piața unică ar trebui să însemne un teren uh, egal, uh, condiții egale, uh, unde toți consumatorii să beneficieze de aceleași drepturi. Dacă punem accentul doar pe aspectul transfrontalier, acest lucru este artificial și nu reflectă uh, experiența de zi cu zi a majorității uh, Uh, consumatorilor. Majoritatea consumatorilor acționează uh, pe plan intern și nu transfrontalier. Nu trebuie să uh, punem accentul pe activitățile transfrontaliere doar pentru că sunt transfrontaliere. Niciodată nu voi cumpăra pâinea la nivel transfrontalier. Trebuie să ținem cont de majoritatea activităților consumatorilor. De asemenea, Eh, felul în care se pun, propune clasificarea propunerilor, în primul rând ce este bine pentru uh, întreprinderi, ce este bine pentru dezvoltarea durabilă și așa mai departe, și pe punctul 5 ce este bine pentru guvernanță și pentru, pentru consumatori. Uh, credem că trebuie să existe o abordare mai globală, mai holistică, atunci când se pune accentul pe gestionarea dreptului de autor, pe drepturile intelectuale, Trebuie să avem o viziune echilibrată în legătură cu ceea ce este bun pentru companii, pentru creatori și pentru consumatori. Este vorba de o perspectivă mult mai globală. Și de aceea sunt de acord cu domnul Monti, care, a spus, care spune că este timpul să acționăm și să nu mai avem consultări. Multe acțiuni care sunt propuse în actul pieței unice sunt o reciclare a măsurilor care există deja de foarte mult timp, chiar de zeci de ani. Deci, nu este un, vorba de un lucru nou. Așa încât, haideți să nu mai vorbim și să acționăm. Iar acum m-aș referi la uh, cele mai importante lucruri pentru consumatori în actul pieței unice. Dacă ești optimist, uh, spui că cel puțin aceste propuneri figurează aici, pentru că exista primeștia de a fi excluse. Uh, cineva mai realist sau mai pesimist spune că există o lipsă de ambiție, pentru că atunci când vedem formularea a anumitor inițiative și uh, după și ce a citat domnul Van Quicken în legătură cu peștele și rechinii, dacă în final rechinii au mâncat tot peștele, ce rămâne? De aceea este foarte important să fim mult mai ambițioși atunci când implementăm măsurile. Prima propunere vizează acțiunile colective. Am auzit pe doamna Gephardt și pe doamna Rüle. În primul rând, nu există același mesaj între, în, în cele două Uh, documente. Pentru că eu aș dori ca acest mesaj să fie clar. Se spune foarte mult în legătură cu acțiunile de rez- rezolvare a disputelor între consumatori. Uh, au existat inițiative acum 12 ani la nivel comunitar pentru a uh, Uh, promova rezolvarea automată a disputelor și nu au fost uh, implementate și nu există niciun fel de acest sistem uh, în afara anumitor sectoare. Se pune accentul pe serviciile financiare, pe rezolvarea disputelor transfrontaliere în servicii financiare, însă nu există o piață transfrontalieră a serviciilor financiare. De unde apare nevoia de rezolvarea disputelor aici? Mult mai importantă mult mai important este uh, felul în care se uh, face referire la um, acțiunile colective și felul în care uh, se indică că nu există o voință politică pentru acțiune. Mulți dintre antevorbitorii mei au spus, dat citate. Eu voi cita din Harry Potter. Uh, acesta este un instrument care nu trebuie să fie numit acțiunea colectivă, class action. Nu există niciun fel de angajament în actul pieței unice că va exista o propunere pentru a uh, avea un sistem european care să permită consumatorilor să acționeze în instanță colectiv, național sau transfrontalier. Domnul Barnier a vorbit despre o propunere. Însă, aceasta este doar prezentarea lui de aici. Sper că este o indicație a unei politici în domeniu, însă el nu este singur în comisie. De aceea este foarte important ca, dacă vrem să îmbunătățim lucrurile pentru consumatori, să existe un sistem de acțiune colectivă. Nu mă voi referi la toate măsurile, însă comerțul electronic este o inițiativă importantă și aici vedem că se pune accentul foarte mult pe fragmentarea juridică ca barieră în calea comerțului electronic, când, de fapt, provocările reale cu care se confruntă consumatorii nu țin de uh, aceste aspecte juridice, ci de siguranța plăților, dacă datele sunt în siguranță și dacă produsul va fi livrat. Nu este doar o, o problemă uh, transfrontalieră, ci și una națională. În acest domeniu, am luat pași în direcția bună cu directiva drepturilor consumatorilor, după cum a fost discutată în Parlament. În ceea ce privește conținutul digital, suntem pentru o abordare mult mai echilibrată între drepturile creatorilor și drepturile consumatorilor. Următorul slide. Dacă vrem ca consumatorii să fie capacitați avem nevoie de uh, verificarea bunăstării consumatorului. Salutăm uh, procedurile de evaluare de impact care au fost anunțate și că se va evalua și impactul social. Salutăm acest lucru uh, și salutăm setul de instrumente care va fi folosit pentru a evalua impactul social. De asemenea, salutăm implicarea mai mare a organizațiilor de consumatori în tabelele de marcaj uh, de piață și în colectarea datelor, dar și uh, în elaborarea listei de 20 de probleme principale. Mi se pare o idee foarte bună ca Comisia să raporteze în mod regulat Parlamentului European îmbunătățirile legate de piața unică în domeniul consumatorilor. Ajungem acum la un punct uh, foarte general și ultimul pe care doresc să îl subliniez. Toată lumea vorbește, vorbește despre rolul central al consumatorului pe piața unică. Ceea ce înseamnă că trebuie să avem o viziune clară în legătură, ceea, în legătură cu ceea ce vrei în politica comunitară. Și eu îi respect pe cei care lucrează din greu în instituții. Noi credem că în acest moment, la nivelul Comisiei, există o lipsă de viziune politică în legătură cu uh, politica pentru consumatori. Și acest lucru se vede foarte clar în discuțiile de, legate de consum, drepturile consumatorilor, armonizarea de plină, armonizarea minimă și așa mai departe. Ce se, ceea ce se poate vedea este că este că bunăstarea consumatorului este considerată un avantaj colateral uh, celui de a elimina barierele pentru uh, întreprinderi. Noi nu vrem ca acest lucru să fie o, un beneficiu colateral, ci să fie în centrul politicii pentru consumatori. Și de aceea avem nevoie de companii de monitorizare. ceea ce a spus și domnul Barnier și care apare, ce apare în propunere este o nouă uh, disponibilitate politică a Comisiei și a altor actori să implice grupuri nelegate de companii. Uh, Lucru care s-a materializat în anumite feluri de când uh, și-a asumat postul domnului Barnier. Noi vrem să contribuim în mod constructiv însă avem nevoie de organizații ale consumatorilor puternice uh, și organisme ale consumatorilor, agenții ale consumatorilor, care să aibă resurse suficiente și suficientă experiență. Și vă împărtășesc această ultimă idee pentru că întotdeauna o am în vedere. Ceea ce se vede acum, în ultimele luni, în Europa Centrală și de Est, este că multe organisme pentru consumatori uh, au primit un buget foarte redus de la guvern datorită crizei. De asemenea, centrele pentru consumatori uh, sunt amenințate cu dispariția în Regatul Unit, care nu este un stat uh, central și este european, Consumer Focus, uh, organizația principală pentru consumatori înființată recent, este acum uh, în primește de a fi desfințată. Analiza mea este că, pentru a fi puțin controversată, este că uh, a existat o uh, gestionare greșită a sectorului financiar, o criză economică. Guvernele au susținut băncile din motive bune, bine fondate, pentru a evita un scenariu dezastruos. Însă băncile o duc mai bine acum și au foarte multe profituri. Unii trader au primit prime care individual uh, reprezintă mai mult decât uh, salariul uh, pe un an al tuturor angajaților a unor consuma, organisme pentru consumatori. Însă, acum guvernele reduc cheltuielile pentru organizațiile pentru consumatori. Așadar, băncile nu s-au comportat corespunzător și organizațiile pentru consumatori plătesc. Nu mi se pare că este semnalul corespunzător care trebuie să, care trebuie să fie transmis acum cetățenilor. De ce nu este atrăgătoare piața unică pentru cetățeni? Acesta este mesajul uh, uh pe care trebuie să îl transmitem acum. Poate instituțiile europene ar trebui să transmită un alt mesaj în acest moment. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamne Coins. Acum îl invit pe domnul Filip de Buc să ia cuvântul. Este secretar general al Business Europe. Thank you very much indeed. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați eurodeputați. Vă mulțumesc pentru această invitație de a vă prezenta ce părere avem noi, reprezentanții mediului de afaceri european, despre acest act al pieței unice. Este un moment potrivit să facem acest lucru după prezentarea acestui act, dar am avut deja posibilitatea de a discuta raportul lui domnului Grech privind uh, piața unică pentru consumatori și cetățeni. De asemenea, mă bucur foarte mult că pot să vă împărtășesc uh, Uh, câteva um, opinii alături de doamna Monique Goyens de la Beck. Noi am colaborat pe marginea unor chestiuni și pot să spun că am colaborat foarte bine. Desigur, spre deosebire de Mario Monti, uneori eu trebuie să mă opun insistența ei pline de amabilitate asupra unor uh, chestiuni, dar în majoritatea elementelor uh, găsim un compromis. Există și o serie întreagă de păreri greșite și doresc să le schimb dacă e nevoie. Piața unică nu este numai un proiect economic, nu este numai un proiect pentru un mediu de afaceri. Este, așa cum a spus și Monique Goyens, și sper că vor accentua și sindicatele acest lucru, este un proiect bun pentru lucrători și pentru consumatori Firește, pentru a avea o piață unică, uh, pentru firme, asta înseamnă că firmele au o piață internă mai mare decât piața națională, ceea ce reprezintă un avantaj, este un atu, o regulă nescrisă a economiei uh, ne spune acest lucru și mi-e teamă să spun acest lucru în fața profesorului Monti. Dimensiunile unei firme sunt proporționale cu dimensiunile pieții interne. Eu vin din Belgia, care e o țară mică și știu foarte bine ce înseamnă acest lucru. Iată de ce acest element foarte important trebuie analizat. Ca firmă trebuie să fim gata să concurăm pe piața globală. Așa încât, pentru toate aceste motive, cred că noi uh, Business Europe susținem 120% conceptul de piață unică și toate chestiunile legate de piața unică. Sigur că există rezistență față de unele propuneri, dar în esență, suntem în favoarea lor. Nu trebuie să trec uh, să vă menționez cifrele care au fost menționate deja în această după amiază. Uh, îmi pare rău că am întârziat, uh, dar am avut alte reuniuni programate anterior. Unii dintre dumneavoastră probabil și-au pus întrebarea dacă trebuie uh, Uh, să avem în continuare consultări. S-a vorbit foarte mult pe această temă, dar dacă e nevoie pentru motive politice, ok. Însă ce va fi important la sfârșitul acestei călătorii este să se realizeze ceva concret. Noi, mediul de afaceri, lucrătorii, consumatorii, considerăm că simțim diferența după ce se realizează ceva față de situația actuală. Este o provocare pentru comisie. Comisia trebuie să facă propuneri și va fi o provocare și pentru Parlamentul European și pentru Consiliu și apoi uh, punerea în aplicare și toate părțile interesate trebuie să aibă o viziune comună asupra pieței unice și să accepte elementele pieței unice. Uh, cred că am depășit deja timpul și aș dori să mă mai refer la câteva chestiuni foarte pe scurt. Privind guvernanța. Îmbunătățire fundamentală a guvernanței pieței interne e necesară. Cetățenii și companiile trebuie să poată să găsească un răspuns la preocupările lor. În momentul în care acest act va fi pus în aplicare ca urmare a consultărilor, trebuie să, Comisia trebuie să se concentreze pe o strategie realmente integrată. Uh, un eurodeputat spunea acest lucru. Sunt multe propuneri venite de la Comisie uh, și toate sunt legate într-un fel sau altul de piața unică și toate ar trebui să fie să aibă o viziune integrată. Apoi, aplicarea regulilor existente în acquis și în al treilea rând, toate se referă la mai bună reglementare, iar acum apare conceptul de reglementare inteligentă. Sigur, trebuie să existe valori de impact. Foarte multe lucruri au fost analizate, dar consecințele pentru piața unică, care sunt argumentele pro și contra acestor propuneri, trebuie clarificate și nu în ultimul rând, când reprezinți mediul afacerilor, reprezinți în primul rând IMM-uri, așa încât trebuie ca viața lor să fie mai ușoară Monique Goyen spunea că nu e vorba numai de aspecte transfrontaliere, ci și de aspecte naționale. Din punct de vedere al mediului de afaceri nu trebuie să existe niciun fel de diferență. Așa cum uh, folosim euro în 16 țări acum, uh, și uitând că trebuie să avem o altă monedă în momentul în care ieșim din aceste 16 țări, trebuie să avem la fel uh, o viziune pentru toate, tot mediul de afaceri. Al doilea lucru, al doilea aspect se referă la punerea în aplicare. Comisia, de fapt, este gardianul principal al uh, pieței interne al pieței unice, așa cum s-a văzut și din ultima hotărâre a Curții de Justiție de la Luxemburg, dar când, când te afli la curte, când ajungi la curte, ajungi din cauza unui eșec. Și trebuie să fim siguri că procedurile de încălcare, în momentul în care statele nevre, membre încalcă legislația europeană, ei bine, procedurile astea trebuie să fie eficiente și trebuie să existe un parteneriat între statele membre. Și încă un cuvânt despre metodele de rezolvare a litigiilor în primul rând, noi favorizăm uh, sistemul de rezolvare alternativă a litigiilor. S-a dovedit eficient, uh, mai ales din perspectiva consumatorilor, pentru că sunt și mai eficiente din punct de vedere al costurilor, ceea ce pentru consumatori și pentru IMM-uri înseamnă foarte mult. După cum știți, ne opunem ideii de acțiune colectivă. Nu datorită acestor acțiuni colective, ci pentru că toate propunerile care au fost făcute merg în această direcție și este ultimul lucru pe care îl dorim. Și cred că este ultimul lucru pe care și-l dorește și Parlamentul. Și nu ar trebui să-l favorizeze. Re, am, săptămâna trecută m-am întors din Statele Unite unde am discutat acolo cu omologii americani. Chiar și acolo ar dori să scape de această abordare colectivă. Sigur că suntem gata să discutăm pe marginea acestei chestiuni. Solvit poate fi îmbunătățit. Solvit este un element cheie. Dar, sigur, trebuie să-i facem mai multă publicitate iar organizații ca a noastră și mm, membrii ei la nivel local și regional pot să joace un rol. În al treilea rând, sigur că există uh, obstacole în calea libertății de mișcare a bunurilor, serviciilor și persoanelor și Comisia s-a referit la cifrele respective Sigur, serviciile, directiva serviciilor a cauzat, a provocat o mulțime de, de discuții. Dar legislația pe care o avem trebuie pusă în aplicare și trebuie să vedem cum e pusă în aplicare. Serviciile reprezintă 70% din uh, PIB-ul mediu al statelor membre. Deci dacă sunt acolo dificultăți și în unele state membre s-au făcut foarte multe eforturi în ultimele luni, dar nu este suficient Uh, cu Euroșombră, Camera ar trebui să ne gândim și organizăm un eveniment în ianuarie pentru a evalua acest lucru. Pentru bunuri, piața unică, e bine, aici s-au făcut niște progrese, sigur că s-au făcut în trecut și unii dintre dumneavoastră au menționat acest lucru în această după amiază. Și mai există loc pentru progres. Sunt o mulțime de elemente mici, dar adunate la oaltă, trebuie considerate ca impedimente în calea pieței interne, în calea pieței unice. Cum să facilităm viața IMM-urilor? Există S-a tot menționat de uh, ideea legislației privind compania europeană pentru a putea crea cel puțin un instrument pentru IMM-uri și al patrulea punct uh, cu care voi încheia sau mă voi apropia de sfârșit este susținerea ideii inovației la nivel internațional. Nu mă voi referi la brevetul european, am ascultat ce a spus uh, reprezentantul Belgiei, sunt belgian, susțin cele spuse de reprezentantul guvernului. Poate că se va finaliza acest lucru până la sfârșitul anului ceea ce ar dovedi avantajul ideii de a avea brevetul european. Nu o să fie perfect, dar cel puțin o să fie un pas foarte important pentru viitor. S-au spus multe lucruri importante și mă voi referi acum la piața electronică unică pe care o susținem este importantă și în ce privește politica industrială a Uniunii Europene. Nu numai în privința echipamentelor, dar și în primul rând în privința programelor care uh, trebuie să fie însoțite de incluziunea uh, electronică, de exerciții în acest sens. În al șaselea rând, da, aici există o chestiune legată de dimensiunea socială și mulțumesc lui Mario Monti pentru că a atins această chestiune. A făcut efortul ca toți partenerii să fie puși la oaltă pentru a vedea cum se poate realiza acest lucru. Și poate că ar fi trebuit să se facă uh, în acest sens, dar poate că vom avea alte posibilități. Dacă ne gândim la directiva trimiterii la posta lucrătorilor. S-ar trebui să ne gândim uh, cum se poate face acest lucru mai bine, cum se poate pune mai bine în aplicare, pentru că nimeni nu a dovedit nevoia de a revizui condițiile uh, acestea din această directivă privind trimiterea la posta lucrătorilor. Deci e un lucru foarte important. Și al doilea punct, la capitolul social, unii au uitat că de la tratatul de la Lisabona încoace, uh, Carta drepturilor sociale are caracter obligatoriu. Acolo sunt o serie întreagă de elemente în favoarea grevei și acțiunilor uh, colective și trebuie să vedem cum putem să le evităm. Și ultimul punct, dimensiunea internațională a pieței unice ceea ce este un lucru foarte important. Piața unică și-a îndeplinit rolul în timpul crizei, a evitat abordările protecționiste și suntem recunoscători pentru acest lucru, dar piața unică este și o platformă pentru cei care vin din afară, care intră pe piața unică. Nu trebuie să evităm importurile din afară, ci trebuie să punem la punct uh, mecanisme de supraveghere a pieții astfel încât să existe un teren egal, iar condițiile de siguranță să fie respectate de toată lumea. Deci, în concluzie, da, suntem în favoarea acestui element, suntem gata să-l discutăm, dar este nevoie urgentă de punerea în aplicare a tuturor acestor elemente. Mulțumesc! Thank you very much, uh, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule de Buc, stimați participanți. Iată, am ascultat opiniile consumatorilor și mediului de afaceri, am văzut care este abordarea pentru mai bună comunicare în nivelul pieței unice și pentru capacitarea cetățenilor. Nu mai avem mult timp la dispoziție. Dacă există vreo intervenție foarte scurtă de un minut sau o întrebare din partea colegilor mei de la Parlamentul European, Aș vrea să știu. Dacă nu, atunci o să vă transmit o întrebare din partea un reprezentantei Asociației uh, Politicilor pentru Consumatori, după care răspunsul va fi oferit în scris. Mulțumesc încă o dată pentru participare. Acum îl rog pe domnul Malcolm Harbour, președintele Comisiei Parlamentare IMCO, să tragă concluziile. Mulțumesc, Cristian Bușoi. Doamnelor și domnilor, în primul rând, doresc să vă mulțumesc tuturor pentru participare, doresc să mulțumesc în special celor care au rezistat până la sfârșit, pentru că știu că am avut un program încărcat. Potrivit statisticilor noastre, au existat mai bine de 600 de participanți la punctul culminant al uh, reuniunii noastre. Iată, acest fapt ne încurajează și ne arată că există interes pentru acest subiect și trebuie ca la forumul următor să păstrăm viu acest interes. Uh, ministrul polonez este în continuare aici. Aș vrea să știu. Uh, îmi pare rău, vă văd destul de greu pentru că sunteți ascuns în spate. Însă poate că ați dori ca foarte pe scurt, pentru că aproape că nu mai avem timp la dispoziție, să uh, ne vorbiți puțin despre uh, ideile dumneavoastră pentru forumul de la anul din Polonia. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, domnule profesor, doamnelor și domnilor. În primul rând, aș dori să mulțumesc Parlamentului European și Comisiei Europene, aș dori să mulțumesc și președinției belgiene pentru organizarea primului forum pentru piața unică de la Bruxelles. Ținând cont de importanța relansării pieței unice, vedem că avem aici un element esențial al strategiei Europa 2020. Și pentru prima dată raportul Mario Monti a fost inclus într-o comunicare a Comisiei publicată în urmă cu două săptămâni privind piața unică și actul pieței unice. Mă bucură faptul că inițiativa aceasta a venit de la Parlamentul European și că, se, și că beneficiază de sprijin atât de larg, după cum s-a dovedit astăzi. Iată, astăzi au fost abordate subiecte fundamentale pentru consumatori și pentru cetățeni, care reprezintă actori cheie în uh, piața unică. Pentru a restabili încrederea, trebuie să asigurăm guvernanța la nivelul pieței unice și să dăm dovadă de ambiție în, în acțiunile noastre. Principalul mesaj al zilei a fost acesta. Ținând cont de ideile Parlamentului European potrivit uh, cărora forumul pentru piața unică ar trebui să fie un eveniment anual care să aibă loc în statele care dețin președinția Consiliului, putem spune că reuniunea de astăzi a arătat că oportunitățile și provocările pieței unice sunt demne de discutat. Acestea fiind spuse, vă invit pe toți la următorul forum pentru piața unică ce va avea loc în toamna anului 2011 în Polonia, pe timpul primei președinții a Consiliului, președinții poloneze. Aș dori ca reprezentanții cetățenilor, întreprinderilor, organizațiilor de consumatori, precum și reprezentanții statelor membre să se reunească pentru a crea o platformă importantă de interschimburi de experiențe și bune practici. Abordând un subiect crucial privind mai bună informare a cetățenilor și drepturile cetățenilor pe piața unică, vom uh, organiza următorul forum. Uh, această inițiativă este extrem de importantă pentru piața unică și uh, în special când vine vorba de primele 20 de îngrijorări ale cetățenilor, părerea mea este că vom avea o bună bază de lucru pentru discuțiile de, a, de la anul din Polonia. Sper că împreună cu Parlamentul European și cu Comisia Europeană să organizăm în Polonia o reuniune productivă care să reprezinte o reuniune pregătitoare pentru aniversarea pieței unice în 2012. Sper așadar să ne revedem cu toții la cel de-al doilea forum în Polonia peste un an. Mulțumesc, domnule președinte! Ah, Președintele, Vă mulțumesc, domnule Corolici, pentru faptul că ați fost alături de noi. Iată o, un mesaj încurajator de încheiere. Înainte însă de a suspenda reuniunea, doresc să mulțumesc echipei mele de la prezidiu, lui Grec, Rozatun, Cristian Bușoi, le mulțumesc pentru faptul că au moderat uh, reuniunea, le mulțumesc și pentru activitatea ca raportor la proiecte extrem de importante. Acest lucru ne arată că, iată, efortul a fost unul de echipă și uh, toată echipa este uh, toată echipa de la prezidiu este aici, unii eurodeputați au plecat într-adevăr, dar la final putem spune că uh, abordarea a fost una constructivă. Sigur, mai există aspecte asupra cărora nu am convenit, dar ideea principală este că vrem să ne mișcăm mai departe, să relansăm piața unică în beneficiul consumatorilor, dar și uh, în beneficiul cetățenilor, în special în ceea ce privește abilitatea acestora de a circula, de a avea calificările recunoscute. Cred că putem ca împreună să realizăm toate acestea și după cum a subliniat profesorul Monti, suferim oarecum din cauza frustrării că nu ne-am mișcat suficient de rapid, dar în opinia mea, este mai bine să ne manifestăm un angajament clar față de un plan de acțiune cu un calendar prestabilit de care, pe care să-l respectăm întru totul în ceea ce privește implementarea. Așadar, este mai bine să avem un calendar pe care să-l putem uh, respecta decât uh, un, uh, un program mult mai ambițios pe care să îl întrunim în proporție de doar 50%. Vrem așadar să fim și ambițioși, dar și realiști totodată. Aș fi vrut ca statele membre să-și manifeste angajamentul pentru realizarea acestui proiect. Aș fi dorit să uh, am un angajament față de implicarea lor. Aș dori așadar ca după ce ca, să mulțumesc și secretariatului, în special celor care s-au implicat atât de activ în organizare. Um, and, um, and also we've had a very strong representation from the... De asemenea, aș dori să mă, să mă adresez și reprezentanților comisiei care au fost alături de noi și echipei acestora, pentru că aceștia au muncit din greu pentru a avea actul pentru piața unică, au conlucrat cu noi pentru forumul pieței unice și cu siguranță colaborarea nu se va opri aici. Ne încântă faptul că ați fost în număr atât de mare în această după-amiază alături de noi. Țin să mulțumesc și Consiliului, uh, pentru că, iată, reprezentarea a fost optimă. Am avut miniștri, am avut reprezentanții ai președinției actuale și ai președinției viitoare. Vă mulțumesc tuturor! La final, doresc să vă spun că există foarte multă maculatură privind documentația de astăzi. Aș dori să uh, um, o luați cu dumneavoastră și avem și un newsletter al comisiei noastre. Puteți să deveniți prieteni online al comisiei noastre. Dacă doriți să ne adresați întrebări prin e-mail, atunci uh, în acest document pe care președintele îl prezintă acum, aveți toate informațiile necesare. Încă o dată, mulțumesc pentru interesul manifestat față de activitatea noastră. Vă doresc uh, tuturor, fie uh, Uh, în lumea virtuală, fie în Bruxelles, o seară cât mai plăcută. Mulțumesc!